Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bună ziua, dragi colegi. Herzlich willkommen zur Și bine ați venit la reuniunea comisiei noastre Envi. Avem astăzi o agendă foarte importantă, foarte interesantă, toată săptămâna, de fapt mai ales mâine dimineață, când avem un maraton de voturi. Aș vrea să vă mai amintesc încă o dată să vă aduceți cartelele de vot pentru cazul în care va fi nevoie să votăm electronic mâine. Propun deci să începem reuniunea de astăzi cu ordinea de zi care s-a modificat în două puncte. Punctul 9, activitățile STOA, va fi amânat pentru o reuniune ulterioară și punctele 19 și 20 cu privire la farmacovigilență se amână de asemenea pe următoarea ședință la cererea raportoarei. Mai există alte comentarii cu privire la ordinea de zi? Văd că nu este cazul. Atunci adoptăm ordinea de zi în această ordine. Avem de asemenea și o transmisie live din partea DJI-Pol care va filma câteva scene de la noi din comisie. Sper ca mâine dimineață să fie mai bine, pentru că va fi cu siguranță mai plin. Acest, astăzi după amiază poate că vă dăm impresia greșită în ceea ce privește câtă lume este în sală. Punctul 2 de pe ordinea de zi. Cabinele de interpreți sunt uh, ocupate în afară de estoniană și letonă și mâine dimineață nu vom avea, sau mâine toată ziua nu vom avea malteză. Vreau de asemenea să spun că secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a mandatat Inter-Academy Council din Olanda să supravegheze activitățile IPCC. Acest lucru a fost salutat de către multă lume. Am răspuns deja și la cererile jurnaliștilor care și ei au fost foarte bucuroși să afle că un for științific și nu un for guvernamental se va ocupa de această supraveghere. Este clar că știința climatică trebuie să fie obiectivă și neutră și Interacademy Council este de asemenea un for științific care va garanta așadar această activitate și se bucură de încredere. Să sperăm că astfel și încrederea față de IPCC va spori. Comisia a prezentat un document uh, de comunicare cu privire la economia durabilă, o temă cu care vom trebui și noi să ne confruntăm uh, din când în când pe viitor. Acum trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi. Este vorba de directiva cu privire la produsele de lemn și lemn. Consiliul a prezentat la începutul lui martie poziția comună, astfel încât putem intra acum în a doua lectură și aș vrea doar să vă amintesc calendarul pentru această procedură. Proiectul de recomandare al lui Caroline Lucas va fi discutat pe 7-8 aprilie, mai precis pe 7 aprilie. Termenul este 8 aprilie, deci foarte din scurt, după dezbatere și votul pe 3-4 mai în comisie și la plenară în iulie.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 în cadrul viitoarei politici de coeziune. Avem uh, raportoare care este ca de obicei în cazul Mării Baltice, doamna Ana Rosbach, care ne va face și introducerea în această, acest subiect. Er Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, aceasta este un subiect important pentru că Comitetul Regiunilor a discutat uh, cu mai multe foruri despre acest subiect. Există mai multe probleme de mediu în acest domeniu. Comisia Regii, mă scuzați, este cea care a dat o poziție foarte clară pe acest subiect. Aspectul de mediu însă nu reiese prea bine din documentul lor. Este vorba de macroregiuni și este foarte bine să se ocupe Comisia Regii de acest subiect. Pe de altă parte, este păcat că multe lucruri nu apar în document. Marea Baltică nu este numai o mare ca toate celelalte, ci este un uh, punct care reunește mai mulți vecini ai Europei, care sunt uh, state vecine cu Marea Baltică și mediul uh, joacă un rol foarte important în ceea ce privește această mare. Prin avizul nostru ne asigurăm ca descărcarea de produse toxice să fie bine reglementată și propunem de asemenea ca și Rusia și Belarusul să devină parte din acțiunile care se întreprind în acest sens, pentru că este vorba și de flota acestor state care se regăsește pe Marea Baltică, în Marea Baltică și credem că aspectele de mediu trebuie uh, să fie considerate de către toți cei care au uh, ceva de a face cu această regiune. Este vorba, bineînțeles, și de Nord Stream. Răspunsul pe care l-am primit de la Nord Stream nu este neapărat foarte entuziast. Sper însă că în mm, urmă, ziua de astăzi să mai auzim uh, ceva mai important pe această temă. Este păcat însă că nici în concluzii nu se regăsesc toate punctele de vedere. Este un subiect foarte delicat, iar această strategie nu este decât o încercare de a îmbunătăți proiectele din această regiune, așa cum s-a întâmplat și cu Marea Neagră. Eu aș vrea să răspund uh, tuturor cererilor colegilor mei sau mă bucur dacă cineva dorește să facă o completare, vă stau la dispoziție. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult raportoarei. Vreau să știu dacă există observații. Aș avea și eu o observație pe această temă, doamna Rosbach a vorbit de Nord Stream. Bineînțeles că orice proiect în mare ține, bineînțeles, de mediul înconjurător. Articolul 4 care spune că Nord Stream-ul are efecte considerabile pe mediul din această regiune este deja un lucru foarte îngrijorător. E o prognoză foarte gravă, pentru că patru state au verificat aceste documente și le-au aprobat. Nord Stream are aprobarea din partea Finlandei, Suediei, Lituania, dacă nu mă înșel, și Germania. Deci există consecințe grave și totuși patru state și-au dat aprobarea pentru acest proiect, spunând că este compatibil cu toate prevederile de mediu. Poate că ar trebui, într-adevăr, să vedem care este situația de fapt. Să vedem, să analizăm care sunt consecințele posibile asupra mediului al acestui proiect. Consecințe grave ar însemna că țările respective au greșit în analiză. Richard, Richard Zieber dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să vă jignesc în niciun fel, dar nu știu dacă dumneavoastră ați făcut afirmațiile acestea din aur ca membru în Comisia Envi sau ca președinte, pentru că raportul pe care l-a prezentat doamna Rosbach este unul foarte bun. Eu am câteva rezerve în ceea ce privește conductele de gaz Nord Stream și celelalte și um, sinceritatea acestor întreprinderi, dar cu siguranță Doamna Rosbach uh, a plasat mediul înconjurător în centrul raportului dumneiei. În general, cred că ar trebui să definim mai bine conceptul de macroregiuni, să încercăm să-l, uh, să-i dăm mai multă consistență acestui concept. După cum știți și în Comisia Regii, care este responsabilă cu acest subiect, uh, s-a dezbătut acest concept ca fiind un concept de viitor pentru o politică viitoare regională. Poate că ar trebui eventual să colaborăm mai bine, să primim, să dăm și noi câteva impulsuri din partea Comisiei ENVI. De asemenea, aș vrea să mă refer la exemplul pe care l-a dat colegul meu, strategia pentru uh, spațiul alpin este una similară, de fapt, ar fi bine poate să ne luăm exemplu de la acest spațiu și să ne gândim dacă n-am putea să construim un spațiu de mediu în această regiune și să construim așadar anumite norme în acest domeniu. Aceasta ar fi eventual uh, o idee, să încercăm să stabilim anumite puncte care se potrivesc pentru Marea Baltică și apoi să le aplicăm. Mi se pare însă o abordare foarte interesantă în acest raport și vreau să-i mulțumesc raportoarei pentru acest efort. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele, doamna Marita Ulsco, care cuvântul. Eh, tack, herr ordförande. Jag tänkte tala svenska. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în suedeză. Întâi de toate, aș dori să mulțumesc, domnule raportor, pentru activitatea sa la acest aviz, fiindcă era într-adevăr momentul ca Uniunea Europeană să aibă o strategie complexă referitoare la Marea Baltică și aici trebuie să se regăsească elemente de mediu relevante. În același timp, asta înseamnă și că trebuie făcute toate eforturile pentru ca strategia aceasta să fie pusă în aplicare în mod concret. Nu putem avea o strategie care să rămână la nivel teoretic, e nevoie de acțiuni care să consolideze aceste teorii. Avem o mare problemă în ceea ce privește regiunea Mării Baltice în prezent, și anume, punerea în aplicare a acestor măsuri și a acestor decizii nu a dat rezultatele dorite deocamdată. Și cred că ar fi o idee bună să subliniem acest aspect în aviz, adică să spunem că este foarte important să se implementeze deciziile luate Punctul de plecare este unul foarte bun, într-adevăr, în ceea ce privește strategia pentru Marea Baltică. Există o serie de directive și de programe europene cu un conținut foarte bun care trebuie să fie valorificat. Statele membre deja trebuie să acționeze pe baza legislației existente, care are caracter obligatoriu și trebuie să se identifice fondurile pentru asta cu privire la ceea ce am putea face. Am câteva exemple. În primul rând, Directiva cadru privind apa trebuie să devină o realitate în ceea ce privește substanțele chimice periculoase și aici trebuie să acționăm în conformitate cu legislația existentă și trebuie să împiedicăm practicile agricole convenționale să continuă să se desfășoare, fiindcă aceste practici au contribuit foarte mult la polarea masivă din Marea Baltică din prezent. Și poate ar trebui să încercăm să clarificăm politica agricolă la nivelul Uniunii Europene. Ecocondiționalitatea de asemenea trebuie să fie aplicată într-un mod mai strict, trebuie să existe legături clare între politicile agricole și politicile de dezvoltare regională, și apoi și politica pentru pescuit, care trebuie să aibă în vedere aspectele globale. Evident, trebuie să ne asigurăm că există cote stricte pentru pescuit care să fie respectate și care să se bazeze pe expertiza științifică existentă. Și apoi, cerințele pentru o agricultură și pescuit trebuie să fie clar formulate și să aibă în vedere asigurarea de protecție pentru Marea Baltică. Și cred că ar fi foarte bine dacă am reușit să subliniem aceste aspecte mult mai clar în aviz. Și apoi există și chestiunea fosfaților din detergenți care contribuie la eutrificarea Mării Baltice. Suedia a implementat deja o uh, a utilizării acestor substanțe și cred că este important ca și celelalte state să se îndrepte către această interzicere a utilizării fosfaților, fiindcă asta ar însemna foarte mult pentru viitorul Mării Baltice. E foarte important să menționăm acest lucru în aviz. În ceea ce privește impactul de mediu al gazoductului Nord Stream, Mă bucur că doamna raportor a abordat ceea ce subiect, fiindcă e destul de dificil să treci cu vederea acest impact asupra mediului al proiectului, care este unul de mare anvergură. Însă, în text, aș vrea să se clarifice că Nord Stream trebuie să se asigure că vor fi împiedicate daunele la adresa mediului. Au promis că vor acționa în mod responsabil, dar cred că acest lucru trebuie să fie subliniat și în textul nostru. Și compania trebuie să plătească pentru măsurile de protecție a mediului care sunt necesare. Factura nu trebuie acoperită de statele din regiunea Mării Baltice lucru care deja este parte a acordului încheiat, care a stat la baza aprobării acestui proiect de către țările afectate. Și cred că e important ca în cadrul avizului să subliniem acest lucru, precum și încercarea de a uh, trece aceste probleme, aceste chestiuni la uh, nivelul uh, superior al preocupărilor noastre, fiindcă asta ar exercita uh, presiunea necesară pentru a ne asigura că deciziile vor fi luate și că odată ce aceste decizii sunt luate, vor fi și transpuse. Trebuie să avem în vedere deci aspectele legate de agricultură, de pescuit, interzicerea utilizării fosfaților, responsabilitatea și răspunderea atât a companiei Nord Stream cât și a guvernelor implicate. Mulțumim mult, doamne raportor. Vom reveni cu amendamente și cu adăugiri pentru text și vom menționa și cele 20 de milioane de euro care sunt acum disponibile pentru statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene, care vor fi afectate de această situație. Trebuie să ne asigurăm că acea sumă este utilizată în mod adecvat. Mulțumesc! Ja, Dank für diese auf Mulțumesc foarte mult pentru menționarea acestor aspecte suplimentare. Vittorio Prodi. <coughs> Grazie, Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este important ca întâi de toate să avem în vedere macroregiunile din zona Mării Baltice. Aspect cu atât mai important cu cât Federația Rusă ar putea să fie implicată. Prin urmare, vorbim de o, un element foarte important al politicii de vecinătate, fiindcă aici intervin relațiile cu Federația Rusă. Deci, și acest lucru trebuie avut în vedere atunci când definim macroregiunile. Din punct de vedere al mediului, evident, Marea Baltică este caracterizată de o rată de schimb extrem de scăzută. Prin urmare, deci, avem de-a face cu un sistem extrem de vulnerabil și e nevoie de precauții suplimentare, mai ales în ceea ce privește râurile, afluenții, cursurile de apă care se varsă în Marea Baltică și reglementările trebuie să se aplice tuturor statelor care sunt traversate de aceste cursuri de apă, care se varsă în Marea Baltică. Un aspect extrem de important în ceea ce privește protecția mediului. Macroregiunile trebuie să aibă capacitatea de a pune bazele unor relații cu alte macroregiuni învecinate. Acest lucru are impact și asupra activităților agricole din zona respectivă, care activități pot să aibă un impact asupra cursurilor de apă care se varsă în Marea Baltică, mai ales, așa cum s-a spus deja, eutrofizarea. Prin urmare, macroregiunile reprezintă un concept extrem de important pentru acest subiect, fiindcă gestionarea la acest nivel ne poate ajuta să gestionăm o serie de probleme complexe cu care ne confruntăm în acea regiune și cred că ar trebui să urmărim foarte îndeaproape lucrurile. Mulțumesc. Panie Przewodniczący, chciałbym w swojej wypowiedzi odnieść się do jeszcze jednego aspektu. Chciał... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mai vorbesc de ceva în ceea ce privește protecția mediului înconjurător și anume problema care uneori se pune la nivel istoric, dar foarte importantă și pe viitor. Mă refer aici la la armele chimice care sunt uh, aruncate, care au fost aruncate pe fundul uh, Mării Baltice după cel de-al doilea război mondial. Uh, estimările diferă, dar realitatea este că aceste arme chimice din al doilea război mondial sunt foarte periculoase și uh, reprezintă o primejde potențială pentru viitor, chiar dacă uh, Uh, această problemă s-ar putea să capete mai mult contur în următorii zeci de ani, în următoarele decenii, însă am putea să strângem deja date și să ajungem la unele și să obținem unele informații de la Federația Rusă. Pentru că nici nu ne putem închipui la ce tragedii s-ar putea ajunge dacă toate aceste substanțe chimice ar fi eliberate din Marea Baltică se, pun, se pune problema aici a riscului de arsuri pentru pescari din cauza compușilor chimici. Nu putem să închidem ochii la această problemă. Și, bineînțeles, punctul de plecare ar fi să avem acces la informații și la arhive militare pentru a estima pericolul am putea trece cu vederea această problemă în cadrul acestui uh, raport al Parlamentului European. Într-adevăr, acolo s-au regăsit uh, foarte multe substanțe toxice din uh, timpul războiului al doilea mondial și există foarte multe pericole legate de acesta. Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, dau cuvântul comisiei. Domnul Anders Lindholm este responsabil cu acest subiect și după aceea în final voi da cuvântul din nou raportoare. Lindholm? Domnule Lindholm? Uh, thank you very much for these... Mulțumesc foarte mult uh, pentru aceste discuții foarte rodnice și uh, pentru uh, contribuțiile membrilor comisiei. Comisia consideră că este extrem de important ca nu numai Comisia Regi, dar și Envi să discute în continuare uh, strategia, strategiile macroregionale și mai ales strategia privind Marea Baltică, fiindcă depindem de uh, presiunea politică exercitată de dumneavoastră, de contribuțiile dumneavoastră, așa cum uh, a spus și mm, deputatul suedez. Este foarte important uh, ca acest lucru să fie întotdeauna uh, pe ordinea de zi printre priorități și să ajungem la o punere în aplicare cu succes, cu succes trebuie ca toate măsurile să fie discutate tot timpul la în nivel politic, Parlamentul European își aduce o contribuție semnificativă și așteptăm cu nerăbdare versiunea finală a documentului pentru a-l putea include cât mai bine cu putință în uh, activitatea noastră continuă privind strategia. Această strategie nu este un document fix, este flexibil, se poate actualiza tot timpul prin astfel de contribuții, astfel încât vă mulțumim pentru activitatea dumneavoastră aici și așteptăm cu nerăbdare să cooperăm și mai strâns pe viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Ana Rosbach are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Din câte îmi dau eu seama, Există foarte multe amendamente la politica agrară, agricolă, la politica de pescuit, în legătură cu fosfații, cu substanțele toxice. Arată că, într-adevăr, există o îngrijorare pe anumite teme. Fiind dat că avizul însă nu poate fi prea lung, bineînțeles că trebuie să alegem printre ele. Mă bucur însă foarte mult de multele amendamente pe care le vom primi în continuare, pentru că, din păcate, după cum spuneam, va trebui să alegem. Nu avem voie să extindem documentul mai mult de o pagină. Foarte multă lume însă are dreptate. Sunt probleme foarte importante care trebuie menționate și colaborarea cu Rusia, după cum a spus un coleg. M-am uitat și eu la diferitele subiecte menționate de colegi, faptul că câteodată nu se folosește o stație de epurare, uh, se tratează apa la fel, indiferent dacă e vorba de uh, reziduri uh, chimice sau de apă care vine din uh, procesele agricole. În orice caz, toate aceste mm, fluvii care conțin aceste uh, substanțe mm, sunt tratate la fel și se varsă până la urmă tot în Marea Baltică. Aceeași problemă se regăsește și în regiunea Dunării și în regiunea Alpine, după cum a spus un coleg. Poate că ar trebui într-adevăr să folosim același procedeu, dar nu avem timp pentru amendamente decât până mâine la ora 12 sau poate doriți să prelungim termenul de depunere. Nu știu dacă se poate acest lucru. Trebuie să întreb secretariatul, dar în orice caz eu sunt bucuroasă de foarte multe amendamente pe care le voi primi. Mulțumesc foarte mult, doamnă Rosbach. Într-adevăr, termenul de depunere al amendamentelor este mâine la ora 12. Trebuie să menținem acest termen pentru ca să putem vota înainte ca Comisia Regii să, își, uh, poat, să poată prelua avizul nostru. 7 aprilie va fi data de vot, așadar, în comisie. Am ajuns la punctul 5 de pe ordinea de zi. Este vorba de întrebare cu solicitare de răspuns a lui Chris Davis privind punerea în aplicare a directivei privind vehiculele scoase din uz pentru perioada 2005-2008. Vreau să-i dau cuvântul lui Chris Davis atunci pentru introducere și comisia apoi va răspunde la întrebare. Chris Davis. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru introducere am să pun întrebarea pe care o regăsim la punctul 6 pe ordinea de zi și am să rog comisia să ne răspundă și apoi intervin cu întrebări suplimentare. Da, știm cu toții să citim, într-adevăr întrebarea se regăsește pe document, deci comisia răspunde direct. Răspunde domnul Köckler, dacă nu mă înșel. Köch, domnul Köckler de la DGNV? Blanco. Mă scuzați, doamna Blanco, de la DGNV. Bună ziua! Doamna, îi sunt, mă numesc Blanco și sunt director la direcția MV. Întrebarea pusă de colegul nostru este dacă s-a făcut o evaluare a stării de implementare cu privire la directiva privind vehiculele care trebuie scoase din uz și care sunt pașii pe care intenționăm să-i facem pentru a îmbunătăți lucrurile. Aș dori să încep prin a spune încă o dată că prioritățile noastre, mai ales uh, principalele priorități ale comisarului Potosnic, sunt îmbunătățirea legislației în domeniul protecției mediului. Directiva aceasta este o directivă importantă, un instrument care stabilește principiile ca instrument juridic și apoi statele membre pot alege modul în care doresc să îndeplinească obiectivele care au fost stabilite în directivă. În cazul despre care vorbim, una dintre principalele probleme legate de monitorizarea implementării de către directivă este prezentată de faptul că mai multe servicii guvernamentale sunt implicate în implementarea acestei directive. Ministerul Transportului, Ministerul Mediului, autorități regionale care sunt responsabile cu emiterea de autorizații și și controlul facilităților autorizate. Deci sunt uh, mai mulți factori implicați, mai mulți factori joacă un rol important și de aceea e greu să se urmărească punerea în aplicare, însă lucrurile se îmbunătățesc la nivel european. Actuala evaluare a Comisiei ne spune că directiva privind vehiculele care trebuie scoase din uz nu și-a îndeplinit încă obiectivele legate de beneficiile economice, sociale și de mediu. De fapt, așa numitele exporturi de vehicule second-hand, care de fapt sunt vehicule care trebuie scoase în uz și care trebuie să fie recuperate la nivel european, sunt un exemplu a ceea ce poate fi considerat proastă implementare, proastă punere în aplicare a legislației europene care duc la pierderea de ocazii și beneficii economice și de mediu. După cum știți, Comisia a adoptat în noiembrie 2009 un raport privind punerea în aplicare a directivei pentru perioada 2005-2008. Și în acel raport puteți regăsi mai multe declarații ale Comisiei. Am să menționez doar trei dintre ele. La pagina 1 puteți vedea că disciplina de raportare nu a fost complet satisfăcătoare. La pagina 2 se spune că calitatea metodologiilor de raportare a dus la primirea de informații um, nu foarte fiabile și la pagina 6 se spune că pe ansamblu implementarea directivei trebuie să fie îmbunătățită. Aceasta este situația actuală. Aș vrea să spun că asta nu înseamnă că până acum Comisia nu a făcut nimic pentru a îmbunătăți lucrurile. Întâi de toate, Comisia ia măsuri cu privire la transpunerea corectă a directivei la nivel național. În acest sens, pot să vă spun că a fost inițiată o acțiune legală de către comisie în urma analizei conformării și s-au deschis 14 uh, cazuri de infracțiune de neconformare. Două au ajuns în fața Curții Europene de Justiție, o procedură de încărcare pentru neconformare. Deci aceasta este situația la nivel juridic. Dar relevant pentru noi nu este doar aspectul juridic. Aș vrea să vă spun și ce um, acțiune la nivelul orientărilor a inițiat Comisia pentru a îmbunătăți lucrurile. Există două obiective pentru directiva privind vehiculele care trebuie scoase din uz. În primul rând, împiedicarea colectării de deșeuri și apoi reutilizarea. În acest sens, statele membre trebuie să îndeplinească obiectivele după cum știți, în directivă se cere ca acestea să transmită Comisiei informații prin intermediul chestionarelor. Există un exercițiu de raportare obligatoriu care a avut loc în 2008 pentru datele din 2006 și în acest raport am observat că 13 state membre nu au reușit să-și îndeplinească obiectivele pentru anul respectiv, 2006. În cel de-al doilea exercițiu de raportare, care se referă la anul 2007, s-a observat o îmbunătățire, deci acțiuni mai bune din partea statelor membre și în iunie 2010, anul acesta deci, va trebui să analizăm datele referitoare la anul 2008. Prin urmare, putem vorbi de o îmbunătățire, însă e o îmbunătățire care nu se produce cu o viteză adecvată, să spunem așa, în mod rezonabil. Comisia a solicitat explicații statelor membre cu privire la această situație și în momentul de față prelucrăm răspunsurile primite de la state. Însă vă pot spune că în răspunsurile pe care le-am analizat până acum, motivele prezentate de statele membre au legătură cu uh, stabilirea responsabilității operatorilor economici cu privire la respectivele vehicule. E vorba de producători de mașini, importatori, colectori, companii de asigurări, toate aceștia sunt operatori economici care sunt implicați. Vedeți că există o gamă destul de largă de astfel de operatori. Mai există și alte motive prezentate de statele membre pentru starea actuală a lucrurilor și anume numărul insuficient de facilități de uh, casare, probabil putem spune că majoritatea statelor membre, de fapt, e o combinație între aceste două motive. Pe durata evaluării acestor rapoarte naționale am ajuns la concluzia că uh, obiectivele nu reflectă cu adevărat realitatea totală și poate că problemele legate de implementarea directivei ar putea să aibă legătură cu faptul că, în prezent, statele membre folosesc metodologii diferite pentru a realiza obiectivele stabilite în directivă. Și pentru a încerca să rezolvăm aceste probleme, ne-am gândit să stabilim, o, să stabilim o metodologie comună cu statele membre pentru calcularea obiectivelor și, în acest sens, Comisia a înființat un grup de lucru pentru stabilirea metodologiei de calcul, care elaborează un set de orientări comune. Acest grup este format nu din reprezent- doar din reprezentanții statelor membre, ci și din reprezentanții industriei. Lucru foarte important pentru că majoritatea statelor membre, industria este responsabilă cu reciclarea vehiculelor care trebuie scoase din uz. La fel, în legătură cu implementarea, trebuie avut în vedere și sistemul de gestionare care există la nivelul statelor membre. Anul trecut, în decembrie, Comisia a transmis un chestionar tuturor statelor membre în care se puneau întrebări cu privire la toate elementele sistemului de gestionare a acestor vehicule. De exemplu, în ce măsură producătorii sunt responsabili, numărul de vehicule care sunt produse, dacă acestea sunt importate, exportate și așa mai departe. În cadrul Comisiei tehnice, am discutat problema exporturilor acestor vehicule second-hand cu experții din statele membre, pe care i-am invitat să transmită comisiei cifre concrete cu privire la vehiculele exportate, la destinație și, în prezent, așteptăm răspunsul la aceste întrebări pentru a putea să continuăm analizarea situației cu privire la ce s-ar putea face pe viitor, fiindcă până acum v-am spus care sunt măsurile pe care le-am luat deocamdată. Deci, cu privire la ce putem face pe viitor, o măsură care este avută în vedere și discutată cu statele membre și reprezentanții industriei auto are legătură cu oportunitatea modificării chestionarului directivei pentru raportul trianual de implementare. Acesta este un domeniu de activitate pe care îl avem în prezent în vedere. Un alt aspect al activității pe care îl discutăm în prezent în grupul de lucru cu statele membre este oportunitatea introducerii de modificări la metodologia anuală de raportare. vrem să vedem dacă orientările pe care le elaborăm noi sunt sau nu suficiente. Și în încheiere aș vrea să vă informez că Comisia are în vedere nu doar pentru această legislație privind deșeurile, ci pentru toate elementele um, legislației de mediu legate de deșeuri, deci are în vedere o mai bună monitorizare inclusiv în ceea ce privește legislația privind deșeurile. Am făcut un studiu de fezabilitate care a reflectat un potențial de beneficii economice crescute dacă există astfel de inspecții. Ne vom continua analizele și evaluările și pe măsură ce primim informații suplimentare, uh, le punem cu plăcere la dispoziția Parlamentului. În încheiere, domnule Davis și stimați membri ai Comisiei, putem și noi declara că nu suntem pe deplin mulțumiți cu nivelul de transpunere a acestei directive. Există o serie de măsuri și acțiuni care sunt fie inițiate, fie în discuție cu statele membre și cu industria și suntem deschiși la orice sugestii aveți pentru, ca, pentru a ne asigura că schimbările se produc și mai repede decât s-au întâmplat în ultimii ani. Mulțumesc! Mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului Chris Davis. Well, it's 10 years since... Mulțumesc, domnule președinte. Au trecut 10 uh, ani de când, de când a fost transpusă în legislație această directivă, astfel încât trebuie să um, evaluăm situația. Poate nu știți, este vorba de 25 de milioane, 30 de milioane de mașini casate uh, anual, deci atâta cantitatea de deșeuri este uriașă. Iar legislația are ca scop uh, uh, eliminarea substanțelor poluante în momentul în care mașinile sunt casate. Avem uh, și uh, obiective în acest sens pentru a obține rentabilitate și pentru a încuraja pe producătorii de mașini, pe fabricanți să, um, să proiecteze mașini care pot fi reciclate mai bine. Uh, mulțumesc. Aș dori ca Comisia să prezinte mai realist lucrurile. În discuțiile cu uh, Comisia și cu um, cei din Marea Britanie, vreau să vă spun că um, Comisia analizează modul în care aceste obiective de reciclare sunt respectate. Și acestea variază de la un stat la altul. Pe alocuri avem rezultate foarte bune, dar aici este foarte important să avem informații precise privind uh, numărul total de vehicule care Uh, sunt scoase din uz. În cazul Marii Britanii sunt uh, convins că obținem informații despre doar 50% dintre toate vehiculele, maxim, astfel încât analiza comisiei trebuie să fie greșită, fiindcă nu primim uh, informațiile de care avem nevoie. De ce? În primul rând, uh, Cred că nu există destulă voință politică în ceea ce privește aplicarea legislației în unele state membre. Acest uh, lucru este clar, uh, dat fiind faptul că în unele state membre lucrurile au decurs atât de bine cum ar fi în Suedia, Olanda, Danemarca, uh, domnule președinte, dar în multe state membre lucrurile nu stau așa. Iată de ce mă întreb de ce Comisia nu uh, discută la, în Consiliul privind uh, mediul înconjurător astfel de chestiuni. De ce nu li se spune ministrilor? Uh, de ce nu sunt trași de urechi când, nu, când țările lor nu-și fac treaba bine, astfel încât acești miniștri să se întoarcă în țările lor de origine și să și să spună, haideți să ne facem cum să ne, să ne facem cum trebuie treaba, fiindcă altfel eu voi fi pus într-o situație jenantă. Iată, deci aici este vorba de voință politică. În Marea Britanie se pare că avem uh, o problemă care s-ar putea să se găsească și în alte state membre. Și anume, avem um, o agenție a șoferilor și, a, și de înmatriculare a auto în Marea Britanie pe care poate o cunoaște, pe care o cunoașteți unii dintre voi și um, care ține uh, unele statistici și nu dorește să, ca, ca această directivă să fie aplicată cum trebuie. Nu a primit instrucțiuni, instrucțiuni politice pentru ca acest lucru să se întâmple, iar momentul în care doresc să primesc răspunsuri de la ei, ei sunt foarte alunecoși și foarte ascunși, trebuie să vă spun. Dar uh, și colegii mei din Marea Britanie cred că sunt de acord cu mine, dar cea mai mare lacună este faptul că uh, portiță de scăpare este faptul că în legislația britanică, în momentul în care un, um, un uh, vehicul ajung, trebuie să fie scos din us și radiat din, uh, din registre, trebuie să se elibereze un certificat de distrugere. Dar în Marea Britanie poți pretinde că tu casezi uh, uh, vehiculul și um, bifezi o căsuță, ceea ce înseamnă că nu trebuie eliberat un certificat de, de distrugere. În același timp, uh, vehiculul nu este radiat. Noi facem uh, acest lucru pentru sute de mii de uh, vehicule anual. Acest vehicul este casat, dar nu este radiat. Deci nu facem decât să, să, ne, să ne învârtim uh, în cerc aici. Încercăm să punem punctul pe ei, dar nu reușim. Unele dintre aceste vehicule se duc în Europa, ajung în Europa de Est, de pildă. Și aici cine mai este responsabil pentru ele? Pentru unele, altele ajung pe, din nou pe șosea, uh, la volan sunt uh, infractori. Și aceste vehicule nu sunt radiate, astfel încât este imposibil ca comisia să aibă date precise, exacte. Uh, aș dori să, dacă aș dori să cer comisiei să înainteze o procedură de încălcare împotriva țării mele, atunci mi s-ar răspunde că în directivă nu există o definiție a um, radierii vehiculelor, deci nu se încalcă nicio regulă aici. Iată de deci ce nu există voință politică, așa cum v-am mai spus. Până la urmă, aceasta este, este problema și ar putea să fie uh, remediată. Vreau să vă întreb, pentru a soluționa această problemă, trebuie fie să se reformuleze legislația sau să, să se dea unele orientări pentru a elimina aceste portițe de scăpare din legislație? Sau, altă soluție, dacă o aveți, vă rog să ne, să ne comunicați. Domnul Vitorio Prodi. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc uh, și colegului Davy și reprezentantei comisiei. După părerea mea, există o motivație pentru a avea în vedere o reformulare a directivei similară cu cea care este avută în vedere în cazul directivei deșeurilor și a aparaturi electrice și electronice. Trebuie să avem în vedere însă și aspectul recuperării de resurse în cazul acestor vehicule, care nu este o problemă pur de mediu. Prin urmare, cred că dacă am vorbit despre o reformulare a directivei, am putea avea un element destul de important pentru a reuși să avem o implicare mai directă, o responsabilizare a industriei auto. De fapt, dacă avem în vedere supracapacitatea de producție din industria auto, cred că aceste companii, sau cel puțin parte dintre ele, ar putea să își dedice parte a capacităților de producție unei dezmembrări sau unei scoateri din uz mai corecte acestor vehicule pentru a avea o recuperare selectivă, selecționată a pieselor auto și a materialelor din aceste vehicule casate. Deci cred că ar fi întemeiată o posibilă analizare a reformulării directivei. Domnul Seber, mulțumesc. Vreau și eu să-i mulțumesc Comisiei pentru răspunsul deschis pe care ne-l-a dat la această întrebare. Astfel putem vedea poate mai clar care sunt problemele practice pe care le-am întâlnit la aplicarea acestei directive. Cred că directiva a fost concepută cu bune intenții, dar totuși conține foarte multe probleme atunci când e vorba de o aplicare corectă a ei. Aceasta este marea provocare cu care ne confruntăm acum, să găsim o cale prin care să funcționeze directiva și în practică. În momentul de față încercăm să um, reînnoim anumite aspecte. Din păcate însă nu știm cum să funcționeze aceste toate prevederi uh, concret. Vreau să lansez un apel Comisiei pentru ca și la implementarea acestei directive să se gândească la aspectele practice. Răspunsul Comisiei arată foarte clar că există probleme multe de implementare și că ar trebui să avem un ghid, poate, de aplicare Directiva aceasta vin, este, datează din anul 2000 și sistemul funcționează mai degrabă prost decât bine. Poate că ar trebui acum din partea noastră să vedem cum um, putem să rezolvăm cum rezolvăm aceste probleme pentru ca să funcționeze în practică. Cred că aceste griji sunt absolut justificate și vreau de aceea să rog Comisia să ne explice care sunt acum uh, părerile Comisiei și intențiile Comisiei în legătură cu resursele pe care le avem în continuare la mașinile despre care vorbim aici și, în al doilea rând, cum putem să ne asigurăm că aceste mașini să nu fie vândute la dumping, ci să fie supuse unei proceduri uh, de casare regulamentară sau să fie folosite pentru piese într-o manieră, bineînțeles, cât se poate de ecologică nu cred că merită să ne, întoarce, să ne ascundem în spatele datelor proaste care vin de la statele membre. Este cam puțin să găsim această scuză. Aștept de aceea ca Comisia să facă propuneri concrete de aplicare a directivei în practică și să nu se bazeze în toate aspectele pe statele membre, pentru că aceasta ar fi, cred eu, o abordare greșită. Statele membre nu au disponibilitatea să facă mai mult decât fac deja în acest domeniu al vehiculelor uzate, deci cred că Comisia trebuie să acționeze. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Hübner. Dziękuję bardzo przede wszystkim koledze Davisowi, ponieważ problem... Mulțumesc mult, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc în primul rând domnului Davis, pentru că problema pe care o discutăm astăzi nu este o problemă nouă, nu este un subiect pe care abia l-am descoperit și am început să-l discutăm. Înțeleg că este nevoie de informație mai bună în ceea ce privește implementarea directivei în trecut, adică între 2005 și 2008 în momentul de față suntem în 2010 și putem încerca să creăm un diagnostic cu privire la această directivă, să vedem în ce măsură a fost implementată, dacă au existat probleme și, din ce am auzit din partea Comisiei până acum, există probleme la implementarea directivei. Domnul director de la Comisie a menționat faptul că jumătate din statele membre nu au implementat încă legislația corect cu privire la această directivă, deci cred că ar fi nevoie de o disciplină mai bună. Aceste țări care nu au implementat directiva în totalitate ar trebui să fie rugate să se conformeze. Așa cum s-a spus înainte, această directivă este implementată cu întârziere și din cauza unei lipse de voință din partea acestor state membre și din cauza economiei acestora. Nu pot să mi imaginez că există persoane care nu doresc să se implice într-un sector atât de important economic. Bineînțeles că există poate alte prevederi sau reglementări care uh, împiedică o implicare a anumitor actori economici în acest domeniu. Poate că ar trebui deci să analizăm directiva din această perspectivă, să încercăm să vedem care sunt aceste probleme, care sunt um, domeniile în care serviciile pentru vehiculele scoase din uz uh, poate fi îmbunătățit. Eu îl susțin în orice caz pe raportor, pe domnul Davis. Ne-ar bucura foarte mult să primim mai multe informații despre unde sunt problemele și cum am putea să îmbunătățim situația. În fiecare în țara noastră putem eventual să transmitem guvernelor noastre sau să facem presiune asupra lor pentru ca să schimbe lucrurile. Dacă, de exemplu, directiva nu a fost bine implementată. Când am fost deputat în Parlamentul Național în Polonia, am participat la implementarea acestei directive la nivel național și noi eram convinși că toate lucrurile vor merge simplu, că se va implementa ușor. Însă, dacă se spune din partea Comisiei că directiva nu a fost bine implementată, aș vrea să vă întreb atunci care sunt statele membre care sunt în momentul de față în lumina Comisiei din cauza că au probleme, pentru că să putem transmite informația la nivel național. Mulțumesc, spune președintele. Dacă nu mai are nimeni de pus întrebări, dau cuvântul comisiei. Văd că nimeni nu mai are întrebări. Doamna Blanco are cuvântul din nou pentru a răspunde la întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu mare atenție uh, intervențiile deputaților în legătură cu răspunsul meu și vreau să le mulțumesc pentru întrebări. Pentru că au spus de asemenea că raportul meu este unul onest și mă bucur că a fost calificat ca atare. Trebuie să vă spun că noi la Comisie am lucrat cu statele membre și cu industria auto pentru a încerca să îmbunătățim implementarea acestei directive. Este adevărat, situația nu este în continuare satisfăcătoare pe deplin, dar vreau să subliniez faptul că această situație s-a îmbunătățit totuși în decursul, în decursul anilor. Am ales metoda de îmbunătățire prin cooperare și prin oferire de asistență, pentru că, așa cum am spus și în introducerea mea, considerăm că acum, cu ghidul pe care îl elaborăm, vom putea avansa. Acest ghid trebuie să fie aprobat în procedura de comitologie de către Parlament și Consiliu, iar apoi, după ce dumneavoastră îl veți aproba, sperăm că acest ghid să fie foarte util. Vreau să vă dau uh, un exemplu. Am pregătit uh, linii directoare cu privire la mm, vehiculele de export. Dacă acest ghid va fi aprobat, aceasta înseamnă că exporturile de vehiculele, de, de vehiculele care trebuie scoase din uz va fi mult mai bine reglementat și definit. Va fi de asemenea supus unor controle la fel de aspre ca cele pentru deșeuri. Din ceea ce aud de la colegii dumneavoastră, poate că ar trebui eventual să trecem la o acțiune mai radicală și să modificăm chiar directiva. Însă statele membre sunt cele care trebuie să definească felul în care implementează directiva și Comisia nu face decât să stabilească principiile generale. În anumite state membre, însă, este nevoie de un certificat de casare care trebuie prezentat autorităților dacă se dorește o exceptare de la taxele pentru vehiculul respectiv. Și această reglementare funcționează foarte bine, pentru că dacă nu avem, nu ai acest certificat de casare, care este produs de autoritatea competentă, trebuie să plătești în continuare impozitul pe mașină. Acest sistem se aplică și în alte state membre. Eu zic de aceea că vom putea vedea în iunie anul acesta dacă s-a îmbunătățit gradul de implementare al directivei în statele membre și dacă nu s-a îmbunătățit, poate că ar trebui să facem o evaluare a altor posibilități de măsuri care să includă, bineînțeles, și o eventuală reformulare a directivei, o înăsprire a acesteia, o precizare a prevederilor acesteia pentru statele membre. Bineînțeles că ne vom supune unui, unei analize în ceea ce privește această directivă și voi reveni la dumneavoastră în momentul în care se termină această analiză. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Davis are cuvântul din nou. I thank the Commission for the reply. Uh... Încă o dată vreau să mulțumesc Comisiei pentru răspuns. Ne-ați spus că vreți să analizați cifrele primite în iunie și dacă nu vor exista îmbunătățiri semnificative, veți avea în vedere și opțiunea mai radicală de reformulare, așa cum s-a sugerat aici. Comisia are dreptul de inițiativă în acest caz și sper că colegii mei sunt de acord că ar trebui să revenim uh, pe parcursul anului la acest subiect pentru a vedea cum a ev- evaluat Comisia această situație. Am reținut acest lucru și trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, o întrebare cu solicitare de răspuns oral referitoare la durabilitatea biocombustibililor și biomasei. Întrebarea a fost uh, adresată de domnul Eichau, doamna Lepej, domnul Arsenis, doamna Delange și domnul Gebrandi. Aș dori să-l întreb pe domnul Leichhout să ne spună câteva cuvinte și apoi dăm cuvântul comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, doar câteva cuvinte, fiindcă întrebările cred că sunt clare în sine. Însă aș dori să accentuez că de când am pus aceste întrebări, câteva lucruri s-au schimbat. De exemplu, la a treia întrebare, unde uh, întrebăm care este poziția dumneavoastră cu privire la criteriile de sustenabilitate pentru biomasă solidă. Știm răspunsul, deci vă rog să treceți mai departe de ce nu a ați ales criterii obligatorii pentru biomasă solidă, lucru foarte dezamăgitor. Cred că criteriile de durabilitate pentru biocombustibil și biomasă sunt foarte importante. Am avut o discuție intensă în mandatul anterior cu Comisia. Acum avem o nouă legislatură, o nouă comisie sau cel puțin noi comisari și e momentul să începem noi discuții pe niște aspecte esențiale și cele trei pe care le avem aici sunt cele mai importante. De aceea vă rugăm să ne dați un răspuns scurt la cele trei. În primul rând, implementarea criteriilor de durabilitate și mai ales aș vrea să vă uh, referiți la zonele împădurite continue, ar putea să ducă la despădurire pentru plantarea plantațiilor de palmier pentru ulei care nu înseamnă dezvoltare durabilă. Și apoi, în ceea ce privește schimbările indirecte generate de utilizarea terenurilor, am vrea să știm care este poziția Comisiei și aici, uh, în ceea ce privește această schimbare indirectă cauzată de nevoia de combustibil și apoi să vă referiți la criteriile de durabilitate pentru biomasă solidă. De ce nu există aici criterii obligatorii, deși industria și o serie de state membre au cerut acest lucru? Mulțumesc. Dăm cuvântul comisiei. Avem reprezentanți eh, de la Energy și Climate și domnul Babasov de la DG Energy este invitația cuvântul primul. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vom încerca să răspundem la cele trei întrebări care au fost puse. Prima în ceea ce privește criteriile de durabilitate pentru biocombustibil. Stimații deputați care au pus această întrebare s-au axat pe unul dintre criteriile de durabilitate pentru biocombustibil și biolichide. Însă, la nivelul comisiei, noi am dorit să subliniem că schema de durabilitate trebuie să fie abordată uh, ca un întreg. Biocombustibilii și biolichidele trebuie să îndeplinească toate criteriile care există pentru a se putea califica. Și cu criteriile care au legătură cu uh, emisiile de gaze cu efect de seră terenuri cu o valoare uh, ridicată de biodiversitate și terenuri cu stocuri ridicate de carbon trebuie avute în vedere atunci când stabilim dacă se poate utiliza sau nu un anumit tip de teren. Analizând toate criteriile împreună, Comisia nu vede cum transformarea pădurilor tropicale în plantații de palmier pentru ulei ar putea să corespund acestor criterii. În ceea ce privește cea de-a doua întrebare, care are legătură cu schimbările indirecte cauzate de utilizarea terenurilor și biocombustibili, imediat după modificarea directivei privind energiile regenerabile am început să lucrăm la asta și acum avem în vedere modelarea și exercițiile analitice necesare în acest sens. Avem, de fapt, două exerciții de modelare, unul bazat pe un model de echilibru general calculabil și altul pe un model parțial de echilibru. Încercăm să facem o comparație a diferitelor exerciții de modelare și încercăm să revizuim și studiile care există în domeniu. Însă vreau să vă spun că și în exercițiile cele mai avansate de acest gen se recunoaște necesitatea unor activități ulterioare pentru a putea formula recomandări concrete pentru legislatori. După cum știți, Comisia trebuie să raporteze pe acest subiect cu o propunere, dacă este cazul, până în decembrie 2010 ceea ce sperăm să și putem face până atunci. Adică sperăm să ne putem uh, încheia activitatea de pregătire până atunci. În ceea ce privește ultima întrebare, care are legătură cu durabilitatea biomasei, așa cum stimatul deputat a subliniat, Comisia a publicat deja propria sa comunicare în care s-a regăsit răspunsul la această întrebare. A durat puțin mai mult decât ne așteptam, fiindcă ne-am uh, hotărât să așteptăm funcționarea propriu-zisă a comisiei și să nu lăsăm ca fosta comisie să adopte această comunicare. Și imediat după ce noua comisie și-a început activitatea pe 25 februarie, a emis această comunicare, în care s-a regăsit răspunsul la a treia întrebare. Acest raport, așa cum s-a spus, nu recomandă o schemă de durabilitate obligatorie la nivel european, ci formulează recomandări cu privire la criteriile de durabilitate care să fie utilizate de acele state care doresc să introducă o schemă un sistem la nivel național. La formularea acestor recomandări, Comisia s-a bazat pe rezultatele unor consultări publice, pe uh, avizul experților, pe studiile existente în domeniu și pe evaluarea de impact care a fost uh, efectuată la nivel intern și care s-a bazat și pe trei studii externe. Să vă dau câteva detalii cu privire la consultările publice. Uh, pentru care am primit 252 de răspunsuri. Întrebările au, aveau legătură cu, trei, cu cinci domenii principale. Adecvarea și domeniul de aplicare a schemei de durabilitate a biomasei, aceasta a fost prima temă. A doua, emisiile de gaze cu efect de seră. A treia, promovarea eficienței conversiei finale gestionarea durabilă a pădurilor și chestiuni legate de verificare. Aceste consultări publice sunt publicate în rezumat pe pagina de internet a Comisiei. Având în vedere toate aceste activități pregătitoare, putem spune că au fost evaluate cu mare atenție toate opțiunile de politici existente. Am analizat posibilitatea de a impune uh, poveri suplimentare pe miile de producători de biomasă și biocombustibili și uh, asigurările care ar putea rezulta din această schemă armonizată cu criterii de durabilitate pentru biomasă. Considerăm că recomandările actuale se axează pe criterii uh, în acest domeniu și că s-a ajuns la un echilibru corect. Biomasa este una dintre cele mai importante resurse pentru a ne îndeplini obiectivele legate de energii regenerabile. Vreau să spun și că intenția noastră este să păstrăm toate aceste lucruri și să revizuim. Adică peste un an vom revizui impactul acestor recomandări și dacă se va dovedi că este nevoie, vom avea în vedere și alte opțiuni, dacă este cazul. Mulțumesc! Avem, uh, din fericire, și un reprezentant al uh, DG Climate, domnul Owen, care poate dorește să adauge ceva. Aveți cuvântul. I, I can be very brief. Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu uh, succint. Doresc doar să vă spun că Cooperăm uh, foarte bine cu DG Climate și DG Energy. Încercăm să um, avansăm uh, cu discuții mai multe sau mai puține câteodată. Bineînțeles, uh, sunt de acord cu ce a spus antevorbitorul meu. Vă mulțumesc. I like that phrase, sometimes a bit more discussion. Îmi place cum spuneți cu mai multe sau mai puține discuții. Același lucru este valabil și pentru comisia noastră. Domnule Prodi, aveți cuvântul. <coughs> Grazie, Presidente, e ringrazio... Eh, mulțumesc, domnule președintele, mulțumesc colegilor pentru întrebările pe care le-au pus comisiei și mulțumesc comisiei pentru răspunsuri. Cred că aici ar trebui să avem o abordare mai generală în ceea ce privește compatibilitatea. Și trebuie să avem în vedere și concurența diferitelor activități asupra terenurilor arabile, adică pentru producție alimentară sau de alimente sau producție de energie. Deci nu e vorba doar de biomasă, ci există o presiune pentru a modifica utilizarea solului care să treacă de la uz agricol la utilizarea pentru generarea de energie cu celule fotovoltaice e un lucru pe care trebuie să-l avem în vedere și cred că ar trebui să avem o discuție cât mai repede cu privire la această concurență la nivelul terenurilor arabile care ar putea fi folosit fie pentru a produ- producție alimentară, fie pentru producerea de energie. E un subiect extrem de sensibil, evident, și Cred că toată lumea e de acord când spun că principala prioritate este producerea de hrană. Trebuie să încercăm să înțelegem cum stau lucrurile. După părerea mea, întâi de toate ar trebui să utilizăm toate rezervele, fie agricole, cât și forestiere, pentru generarea de energie lucru foarte important atunci când elaborăm noi tehnologii. Și apoi, cred că există o anumită marjă pentru a începe să experimentăm cu aceste culturi energetice pe terenurile contaminate. În Italia, aproximativ 3% din suprafața țării este contaminată și de ce nu? E vorba de aproximativ 10.000 de kilometri pătrați și de ce nu um, să folosim aceste terenuri pentru a experimenta după o perioadă de așteptare să vedem care este impactul culturilor energetice în scopuri de curățare a terenurilor. Cred, deci, având în vedere răspunsurile primite, că este foarte important să alocăm timpul necesar pentru a putea să analizăm în detaliu care este compatibilitatea și posibila schimbare de utilizare a terenurilor. Când spun compatibilitate, mă refer la compatibilitatea dintre uzul pentru hrană și pentru generare de energie a terenurilor, care nu este relevant doar pentru biomasă. Mulțumesc, domnul Semopulos. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă atrag atenția asupra următorului lucru. 25 de ONG-uri au trimis o scrisoare săptămâna trecută către comisorii de resort și către președintele comisiei în legătură cu folosirea practică, cu aplicarea practică, mă scuzați, a criteriilor europene de compatibilitate de mediu în ceea ce privește biocombustibilii. Aș vrea să mă refer încă o dată la ceea ce au spus și colegii mei și aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, de fapt, cum ar trebui să fie repartizate suprafețele respective și cum se poate decide între diferitele forme de biocombustibil și care este contribuția fiecăruia la emisiile toxice în mediul înconjurător. Mulțumesc! Um, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, Comisiei pentru răspunsurile pe care le-a dat. În același timp, trebuie spus că câteodată Comisia are talentul de a spune foarte multe lucruri fără să spună lucruri noi, spune domnul Gebrandi. Am o întrebare către unul dintre reprezentanții Comisiei, care a spus că, în mod normal, plantațiile pentru ulei n-ar trebui să se încadreze în um, criteriile de sustenabilitate atunci când a fost vorba de folosirea unei păduri pentru acest scop. Ce înseamnă în mod normal, vreau să întreb? Înseamnă o plantație care, urma, care înainte era o pădure, nu se aplică la criteriile de sustenabilitate sau există anumite lacune, să spunem, prin care, legislative prin care s-ar putea aplica acest criteriu? Mulțumesc, Linda McKevin, spune președintele. Mulțumesc. Vreau să spun Comisiei că există foarte mult interes în opinia publică pentru acest subiect. Am primit scrisori din circumscripția mea urmărind um, diferite articole din presă pe această temă. Din păcate însă noi n-am văzut încă raportul, deci e mai complicat pentru noi. Însă foarte mulți experți sunt destul de confuzi în ceea ce privește ce dorește Comisia prin această prevedere. Nu cred că are o propunere concretă Comisia în acest moment, dar din ce văd eu din document, se propune ca să se facă o trecere de la plantațiile pentru ulei de pe urma pădurilor la alt tip de plantație și că acestea nu se aplică, că nu se aplică criteriile de sustenabilitate pentru plantațiile acestea de ulei care există în momentul de față. Aceasta înseamnă că plantațiile care există vor continua să intre sub această incidență, dar că nu vor exista plantații noi sau puteți eventual să ne clarificați acest aspect, uh, pentru că există mult interes, după cum ziceam, în uh, circumscripția mea pe această temă. Iar apoi, când va fi publicat raportul, ce se întâmplă după aceea cu raportul respectiv din partea Comisiei? Mulțumesc, domnul Eichhout. Mulțumesc foarte mult omisiei și eu pentru primele răspunsuri pe care ni le-a dat. Sunt de acord însă cu unii colegi că răspunsurile de până acum nu au fost neapărat foarte clare. Deci dacă am putea să ne întoarcem la cele trei puncte, în primul rând în ceea ce privește definiția plantajilor pentru ulei. De ce nu ați uh, urmat definiția FAO cu privire la plantațiile, uh, pădurile de palmier? Pentru că este evident că Există o confuzie de definiție aici. Știu că există mai multe motive, mai multe criterii în acest document, dar dacă vorbim despre o pădure din punct, uh, care nu este foarte care nu conține prea multe criterii de biodiversitate, am putea în continuare totuși să fie considerată o mm, astfel de plantație ca fiind uh, una sustenabilă sau nu. Deci, întrebarea este dacă în momentul în care n-a existat niciun motiv uh, justificat pentru transformarea uh, pădurilor în plantații pentru lei mai rămâne uh, criteriile de sustenabilitate? De ce nu urmați atunci pur și simplu definiția FAO, care este mult mai clară în acest subiect? Al doilea aspect care, se pri, care privește um, model, mod, modelele care se folosesc în transferul acesta indirect. Se spune însă că nu există prea multe criterii foarte clare. Un model însă trebuie să fie de obicei o simplificare. Dar chiar și în decembrie 2010, modelele nu acoperă toate tipurile de păduri, deci nu sunt chiar atât de clare. Ceea ce știm însă până acum este că niciunul din aceste modele nu ne arată că există o folosire indirectă a pământului pentru aceste scopuri. Aș vrea să știu în ceea ce privește schimbarea utilizării pământului, care sunt aspectele pe care doriți să le să țineți cont de ele în ceea ce privește factorul ILUC. Puteți să ne spuneți, vă rog, ce, cum doriți să tratați această problemă și în al treilea rând spuneți criteriile de sustenabilitate cu privire la biomasa solidă pot să, fie, să devină obligatorii pe termen lung. Pot să vă spun de la început însă că am vorbit cu reprezentanța industriei și a întreprinderilor în domeniu, care deja se plâng că nu va fi deloc ordine în momentul în care se creează obligativitatea la nivel european. De ce așteptăm atunci, atunci când știm când diferite țări vor aplica o criterii de sustenabilitate diferite pentru biomasa? Aceasta va duce la un haos avem um, criterii de sustenabilitate pentru biocombustibile. Um, Întrebarea este de ce nu facem același lucru și pentru biomasa solidă. Acestea au fost cele trei clarificări de care aveam nevoie. Mulțumesc, spune președinte. Mai dorește cineva să ia cuvântul pe această temă? Bun. Atunci dau cuvântul acum um, de comisiei înapoi. Thank you very much. Uh, uh... Mulțumesc foarte mult. În primul rând, dați-mi voie să vă reamintesc că Comisia, la nivelul serviciilor, pregătește o comunicare de interpretare a textului juridic care a fost adoptat de cei doi colegiuitori, este vorba de Consiliu și Parlamentul European. Ceea ce înseamnă că nu vă puteți aștepta ca uh, Comisia în, în această comunicare să aibă um, o poziție care să difere de textul juridic adoptat, astfel încât noi trebuie să interpretăm ceea ce există la ora actuală în legislația europeană. Iată de ce marja noastră de manevră este limitată deocamdată. Deocamdată, uh, serviciile comisiei se ocupă de acest lucru, uh, nu colegiul încă, deci este vorba de o fază pregătitoare care trebuie să fie sprijinită de autorități. De ce am înaintat această comunicare? De ce am prezentat această comunicare? Pentru, pentru că reprezintă orientări pentru statele membre, pentru industrie și părțile interesate în eforturile lor de a interpreta și aplica directiva. Dar bineînțeles că nu se pot aduce schimbări dispozițiilor uh, directivei, iar singura autoritate care poate interpreta textul juridic este Curtea Europeană de Justiție astfel încât, în ceea ce privește chestiunile adresate, întrebările adresate um, punctuale, sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Prodi și anume că trebuie să ne ocupăm în profunzime de relațiile dintre, dintre relația dintre culturile pentru hrană și um, culturile care nu sunt pentru hrană. În această directivă avem deja o referire la combustibilii de a doua generație, biocombustibilii de a doua generație produși uh, în lanțul celulozic. Este vorba de reziduri forestiere și uh, agricole. Aici am uh, încercat din răsputeri să grăbim aplicarea acestor tehnologii, fiindcă nu va mai. În acest fel nu vor mai avea de suferit culturile pentru hrană. Cred că avem deja unele stimulente juridice în uh, această legislație pentru a, a uh, face față acestei îngrijorări. Și mai există o chestiune E vorba despre culturile pentru biocombustibili, uh, dacă acestea au fost cultivate pe uh, terenuri contaminate, înseamnă că, uh, iată, aici răspundem îngrijorările dumneavoastră, pentru că se face această referire. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră cu privire la, la modul în care interpretăm Um, noi chestiunea referitoare la plantațiile pentru ulei de palmier. Aici aș dori să vă spun că noi uh, suntem îndrumați uh, de formularea din text. Este vorba de zone împădurite continue. Uh, nu ne referim aici uh, numai la zone împădurite, ca în orientările FAO, iar uh, serviciile comisiei încearcă la ora actuală să înțeleagă și să explice ce înseamnă aceste zone împădurite continue. V-am mai spus deja că dacă aplicăm uh, interpretarea ca plantațiile pentru ulei de palmier sunt zone forestiere sau nu, acest lucru nu prea are foarte multă relevanță, fiindcă în majoritatea cazurilor, așa cum am spus, acest uh, acest um, echilibru și reducerea a GES, a gazelor cu efect de seră, care, sunt, care, este, necesar, care este necesară în cadrul criteriilor de, de durabilitate, nu vor fi, aceste obiective nu vor fi respectate în cazul transformării plantațiilor pentru ulei de palmier, transformării acestora în zone forestiere, ceea ce uh, Înseamnă, iată, cum v-am spus, că obiectivele directivei nu vor fi respectate, deci nu se poate permite o astfel de acțiune, dar, cum am mai spus, acest lucru uh, este în curs de analiză de către Comisie. În ceea ce privește biomasa, ne dăm uh, seama care este poziția industriei și de îngrijorările multor state membre, bineînțeles. Cu toate acestea, am analizat uh, cu foarte multă atenție această chestiune, fiindcă Situația diferă de cea a biolichidelor, unde avem o circulație mai mare a produselor uh, în ceea ce privește importurile, exporturile și uh, schimburile comerciale în cadrul Uniunii Europene. În ceea ce privește biomasa, importurile de biomasă până acum uh, sunt limitate la 5%. Majoritatea biomasei este produsă în cadrul Uniunii Europene, în conformitate cu regulile europene, ceea ce, după părerea noastră, apără destul de mult uh, caracterul durabil al producției de biomasă. Iată de ce nu doream să aducem o povară inutil asupra producătorilor uh, europeni, care adesea sunt mici în ceea ce privește uh, alte cerințe de raportare și așa mai departe, dar vom urmări de aproape această situație și punerea în aplicare a legislației existente, care deja vreau să vă spun că este aplicată în mare parte, să vedem dacă nu cumva este nevoie de, um, de măsuri legislative pe viitor. Cred că această abordare este una precaută. În ceea ce privește modelarea ILUC, este vorba de schimbarea indirectă a utilizării terenului, este, aș dori mai degrabă aici să vă răspundă uh, colegii mei privind activitatea din acest domeniu. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Într-adevăr, uh, ne bucurăm uh, că acest uh, sistem de modelare al Comisiei a trezit atât de mult interes, fiindcă, iată, este vorba de o chestiune complexă. Comisia, la ora actuală, încearcă, în primul rând, să înțeleagă uh, amplitudinea acestei chestiuni, acestui fenomen, uh, iar abia după aceea putem vedea care sunt măsurile de reglementare care sunt necesare în cazul în care acestea se dovedesc necesare. Deocamdată încercăm ca prin acest exercițiu de modelare la care a făcut referire domnul Babaso, um, încercăm să înțelegem care este dimensiunea acestui fenomen. S-a făcut referire la mai multe feluri de exerciții în desfășurare, de practici în desfășurare. După cum, după cum s-a spus, niciunul dintre acestea nu a fost uh, nu a fost finalizat pentru a da orientări politice în acest domeniu. Comisia dorește aici să um, inițieze consultări publice în momentul pe care îl considerăm uh, noi oportun în momentul în care s-au pus temeliile acestor uh, măsuri, acestei activități. Nu cred că acum este momentul oportun pentru a începe o discuție foarte amănunțită privind aceste exerciții de modelare și cum, modul cum se desfășoară acesta. După cum v-am spus, este vorba de niște mecanisme foarte complexe iar uh, în activitatea noastră până acum variantele au fost foarte diferite Cred că deocamdată, dacă am începe această discuție, nu am face decât uh, să complicăm mai mult lucrurile decât să le lămurim. Iată care este poziția noastră deocamdată. Nu aș dori să intru în mai multe amănunte acum. Vă putem oferi mai multe informații privind chestiunea mm, plantațiilor pentru ulei de palmier. Vă putem da și uh, cifre privind folosirea acestui ulei de palmier ca biocombustibil la ora actuală. Este vorba de uh, cifre care sunt, să spunem, interesante, fiindcă ne arată că mm, doar o, un procent foarte mic al uleiului de palmier din lumea întreagă se folosește ca biocombustibil și, mm, pe bună dreptate, există îngrijora, îngrijorarea privind extinderea plantațiilor uh, pentru ulei de palmier și transformarea lor în uh, păduri tropicale, dar uh, nu sectorul energetic duce la creșterea uh, cererii de ulei de palmier, ci din alte sectoare. Vă pot da cifre în acest sens dacă doriți, dar deocamdată o să mă opresc aici. Vă mulțumesc! Domnul Owen de la DigiClimate dorește să ia cuvântul, dacă nu. Thank you uh, once again for the, uh... Domnul Eichhut, mulțumesc mult pentru răspunsuri. Voi mai face câteva completări. În răspuns a fost foarte clar uh, exprimat de partea Comisiei că vorbim de definirea uleiului de palmieri care nu se aplică în majoritatea cazului. Avem o definiție foarte bună pentru uleiul de palmier uh, și de aceea trebuie să folosim această definiție. În orice caz, Trebuie să deschidem această dezbatere pe baza acestor definiții. Este clar că uleiul de palmier se folosește și pentru în alte scopuri, de aceea eu cred că este foarte important să definim foarte clar plantațiile de ulei pentru de plantațiile pentru ulei, pentru că dacă vorbim de ulei de palmier în general, nu vorbim neapărat despre biocombustibil. Deci eu zic că dacă nu avem o definiție foarte clară, e foarte periculos. Mi-ar place să văd ca comisia să fie foarte strictă pe definiția acestor plantații și care să nu fie asimilate cu uh, zone împădurite. În ceea ce privește consultarea publică, cu privire la factorul ILUC. Aceasta arată că Parlamentul este interesat să facă parte din această consultare publică și mă bucur foarte tare că și Comisia este de acord că există un uh, factor ILUC care variază, însă toate aceste modele au un efect asupra factorului ILUC. Trebuie să auzim, deci, din, e bine să auzim din partea Comisiei că există un impact asupra acestui factor. Mă bucur așadar de consultările publice și parlamentare care ne vor ajuta să vedem ce facem cu acest factor, și cam atât vreau să vă spun și mulțumesc pentru răspunsuri. Mulțumesc, domnul Gibranti are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Am pus o întrebare în runda anterioară, dar tot nu am găsit un răspuns la această întrebare. Întrebarea mea era dacă excludeți faptul că uleiul de palmier care vine din plantațiile de palmieri pentru ulei, care au fost înainte o pădure se aplică la, criteriile de sustenabilitate, deci aceste, acest tip de ulei poate fi subiectul acestor criterii? Mulțumesc! Mă bucur că doriți să aveți un răspuns uh, da sau nu la această întrebare. Cu toate acestea, cei care au văzut care este schema de sustenabilitate din uh, noua directivă cu privire la energie regenerabilă a UE și-au dat seama că este un caz foarte complex. Există trei criterii diferite. Există criteriul biodiversității care exclude anumite tipuri de pământ care pot fi folosite pentru a produce ulei. Acestea sunt uh, domenii în care nu se poate produce acest tip de ulei și se exclude și cultura biocombustibililor, adică plantelor acestora, pe uh, fostul, pe pământul în care înainte erau păduri tropicale. Dar uh, se va folosi și uh, criteriul folosirii uh, utilizării pământului în determinarea uh, criteriilor de mediu. Apoi mai avem și un alt aspect care se referă la stocarea carbonului, la un criteriu legat de aceasta, uh, și încercăm să dăm o interpretare foarte clară a directivei în acest sens. Directiva vorbește de aceste domenii în care se cultivă aceste plante. Nu este posibil așadar să vă răspund cu da sau nu și nu pot să vă spun în ce cazuri s-ar permite și în ce cazuri nu s-ar permite aplicarea acestor criterii de sustenabilitate. Dacă revenim însă la folosirea pentru energie sau la alte utilizări a acestor plantații și la faptul că trebuie să știm dacă putem folosi uh, biocombustibilii în uh, scopul energiei. Pentru o mare parte a uleiului de palmier care se produce, nu se aplică niciun criteriu uh, de sustenabilitate și cred că trebuie să nu uităm acest lucru când discutăm despre subiect. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, sunt convins că acest subiect va mai fi dezbătut pe viitor, dar acum propun să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, care este proiectul de aviz cu privire la drepturile omului și standardele sociale și de mediu în acordurile comerciale internaționale. Raportor este domnul Thomas Ulmer și are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul. Este vorba de un aviz pe care trebuie să-l dăm pentru Comisia pentru Comerț în ceea ce privește implementarea aspectelor de mediu, sociale și comerciale în, din acordurile comerciale. Acum, odată cu implementarea tratatului de la Lisabona, acest subiect devine și mai interesant pentru că noi trebuie să ne dăm avizul și pentru acordurile comerciale și deci vom avea o influență mai puternică în domeniu. Sunt de aceea de părere că trebuie să ținem cont de măsurile de respectare a standardelor de mediu și de sănătate și de bunăstare a animalelor pe care trebuie să le introducem în acest document. Vom cere Comisiei să se oblige prin uh, acorduri bilaterale la respectarea acestor standarde. Cred de asemenea că este nevoie și de un mecanism de supraveghere, însă în momentul în care Vom vrea, într-o prima etapă, să avem o armonizare a standardelor de sănătate și uh, de mediu, vom eșua pentru că nu vom putea atinge niciunul din aceste obiective. Eu de aceea aș propune mai întâi o armonizare completă în anumite domenii și după aceea o eșalonare a criteriilor pe ultim, următorii 20 de ani. Eu zic în orice caz că este nevoie de un for de arbitraj care să poată să stabilească care sunt problemele, faptul că trebuie, de exemplu, să fim poate mai generoși față de țările emergente în legătură cu criteriile pe care le aplicăm. Cred de asemenea că în ceea ce privește criza economică trebuie să folosim șansa de a clarifica lucrurile în negocierile OMC, pentru că nu există numai criterii economice și mercantile care sunt pe locul întâi, ci mai degrabă noi suntem cei care trebuie să ne uităm la durabilitate, la protecția mediului, protecția sănătății și la alte criterii care nu țin de economie. Trebuie să spunem foarte clar că considerăm că aceste criterii nu trebuie să influențeze liberul comerț comerțul liber. Îmi cer scuze. Un alt punct foarte important care este menționat în uh, întrebarea pe care am adresat-o comisiei este că dacă trimitem observatori în um, țări terțe, aceștia trebuie să aibă acces la toate documentele relevante pentru ca să fie informați pe subiectul pe care îl supraveghează. De asemenea, vrem să fim informați în timp real cu ceea ce se întâmplă la negocieri. Aceasta este, bineînțeles, ancorat și în tratatul de la Lisabona și mi-aș dori să se, să se și implementeze această prevedere și sunt foarte bucuros dacă îmi faceți propuneri concrete. Mulțumesc și acum din partea raportorilor din umbră, domnul Prodi. Tanto grazie al Aș dori să-i mulțumesc colegului Ulner pentru că a ridicat aceste chestiuni care sunt, după părerea mea, extrem de importante. În mod special, aș dori să fac legătura cu sistemul european de tranzacții cu cote de emisii de gaze cu efect de seră. Acest sistem trebuie să fie capabil, într-un fel sau altul, să recompună responsabilitățile care există în acest mediu. La ce mă refer? OMC, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, toate aceste organisme sunt gestionate în mod independent. După părerea mea, însă, nu putem să nu avem în vedere o gestionare coordonată. Fiindcă, dacă avem în vedere disciplina în ceea ce privește tranzacțiile cu emisii de gaze cu efect de seră, este foarte important să existe organisme care, pe de o parte, să poată sancționa comportamentele neadecvate în acest domeniu, această organizație fiind, evident, Organizația Mondială a Comerțului. Fiindcă nu se poate să nu existe o sancțiune împotriva acestui gen de comportamente. De exemplu, sancțiuni pentru acele state care nu respectă standardele impuse. Și la fel, trebuie să existe și stimulente. De ce nu pecuniare? care să fie garantate de femei și de Banca Mondială pentru cei care respectă aceste cerințe. Prin urmare, trebuie să ne punem această problemă și asta e o foarte bună ocazie. Deci trebuie să vedem cum putem face ca acest sistem să fie abordat ca un întreg și să fie gestionat ca un întreg. Altfel ne vom afla în imposibilitatea de a putea gestiona ceea ce este de fapt o interdependență clară în acest domeniu al uh, emisiilor de gaze cu efect de seră și trebuie să avem în vedere gestionarea comună a acestui domeniu. Prin urmare, trebuie să reușim cumva să ajungem la o implicare uh, mult mai profundă, la nivelul sistemului, la toate aceste organizații internaționale, pentru a ne asigura că există o gestionare comună a chestiunii. Și obiectivul nostru trebuie să fie un sistem de guvernanță mondială care să aibă în vedere toate aceste aspecte. Mulțumesc, mulțumesc, domnul Stas. Mr. Van Domnul Vandal. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter. Mulțumesc, domnule președinte. Stim, domnul Ulmer a făcut câteva propuneri foarte concrete și sunt foarte curios cum o să reacționeze Comisia, cum o să reacționeze Comisia Europeană acum la aceste întrebări. Aș vrea să detaliez unele dintre propunerile dumnealui și să vă rog pe dumneavoastră din partea Comisiei să ne faceți câteva clarificări și pe raportor la fel, cel puțin la punctul 4, unde se vorbește de armonizarea normelor de sănătate și de mediu. Se fac mai multe propuneri aici care sunt însă respinse. Aș avea câteva întrebări cu privire la respingerea acestor standarde. Este vorba de o respingere la nivel comunitar sau e vorba de o respingere la nivel global? Aș vrea să-mi explicați mai îndeaproape această problemă. Apoi la punctul 6, unde se fac diferite propuneri, se vorbește de acordarea de preferințe pentru țările emergente. Aș vrea să știu exact ce fel de preferințe aveți în vedere și dacă vreți să aplicați aceste preferințe pentru toate țările emergente. În olandeză scrie, și, de exemplu, preferințe pentru țările noi industriale. Înțelegem cu toții același lucru prin țări emergente? Vreau să știu ce zice raportorul pe această temă, dacă se poate. Apoi, la punctul 9, când e vorba de evaluarea periodică, da, este un factor foarte important, dar mi se pare la fel de important așa, să știu, așa cum spune și raportorul la sfârșit, cum se poate garanta aplicarea acestor uh, criterii. Mă refer aici și la consecințele non-respectării acestora. Sper însă ca acest uh, punct să fie stabilit foarte clar de către raportor. Vreau să știu însă care este părerea lui față de punctul acesta. Nu putem să ne transformăm într-un ping-pong de întrebări și răspunsuri. Trebuie să prevedem și să, trebuie să luăm măsuri foarte clare. Domnul Gerbrandi are cuvântul. Well, voorzitter. Um, onze schaduwrapporteur, mevrouw Parvanova, kon helaas niet aanwezig mulțumesc. Doamna raportor din umbră, doamna Parvanova, nu a putut să vină și de aceea m-a rugat pe mine să iau cuvântul și în numele ei. Vreau să mulțumesc raportorului, așadar, pentru raport. Suntem de acord cu o mare parte din afirmațiile acestui raport. Mi se pare însă important să punem întrebarea următoare. De ce avem OMC-ul pentru promovarea comerțului și a bunăstării și pentru uh, promovarea bunăstării în general, ne în care intră și mediul înconjurător. Un mediu curat nu trebuie să devină o prioritate secundară față de celelalte obiective și priorități ale OMC. Noi, liberalii, suntem convinși că o politică bună comercială nu poate să treacă decât printr-o îmbunătățire a mediului înconjurător, dar OMC-ul trebuie să țină cont de acest criteriu important pentru noi. Mă refer, deci, la măsurile climat, în domeniul climei, care trebuie să fie uh, întotdeauna legate de uh, acordurile comerciale. Vreau să cer de aceea Comisiei Europene să afirme această poziție foarte clară în fața OMC-ului. OMC-ului, mă scuzați. Problemele de mediu sunt uh, foarte legitime și trebuie să fie integrate în regulile de comerț internațional. Mulțumesc. Înainte să dau înapoi cuvântul raportorului, spune președintele, aș vrea să întreb dacă eventual comisia are câteva comentarii în uh, din partea domnului Sanchez de la DigiTrade. Da, aveți cuvântul. Thank you, Chairman. Um, we've been, uh... uh Mulțumesc, domnule președinte. Am analizat acest aviz și considerăm din punctul nostru de vedere că suntem uh, de acord cu obiectivele principale și cu direcția acestui exercițiu. Comisia promovează o politică prin care dorim să se integreze aceste considerente de mediu și încercăm să garantăm protecția standardelor esențiale de mediu în, consen- în contextul acordurilor comerciale internaționale și fără îndoială Parlamentul va analiza acest lucru atunci când este vorba de avizul conform. Deci, este un obiectiv pe care îl uh, împărtășește atât Comisia cât și Parlamentul. În ceea ce privește elementele specifice din cadrul avizului, s-ar putea să avem câteva comentarii, câteva întrebări. N-am să intru acum în detalii, vreau doar să spun că avem întrebări care au fost puse aici de domnul Van Dalen în sensul că atunci când vorbim despre armonizarea standardelor de mediu, vorbim despre armonizarea globală la nivel mondial a acestor standarde, deci nu la, de armonizarea la nivel european. Lucru care se întâmplă deja în instituțiile europene. În ceea ce privește preferințele și nivelurile limite pentru state, dacă ne gândim la sistemul generalizat de preferințe, Comisia ar dori să atragă atenția membrilor acestei comisii cu privire la o discuție care tocmai a început legată de sistemul european generalizat de preferințe. E un proces în care Parlamentul European va fi implicat în calitate de colegislator, va fi o discuție îndelungă cu multe consultări și de aceea în această fază incipientă vom spune că cel mai bine ar fi ca acea întrebare să fie abordată în cadrul acestei discuții extinse pe subiectul sistemului generalizat de preferințe. De asemenea, am reținut solicitările de implicare a Parlamentului în mai multe întâlniri și procese de elaborare de documente, Lucrul acesta va fi negociat, sigur, la nivel instituțional între Consiliul Comisiei și Parlamentul European, tocmai pentru a reflecta noile elemente din tratatul de la Lisabona și rezultatul acelor negocieri specifice va fi cel care va determina, pe baza dispozițiilor tratatului de la Lisabona, care va fi natura specifică a implicării Parlamentului European în cadrul acestor întâlniri și negocieri. Și, în ultimul rând, ar trebui poate să spunem că Organizația Mondială a Comerțului are competența și capacitatea de a monitoriza regulile și normele comerciale elaborate de această organizație rolul său privind monitorizarea conformării uh, la celelalte obligații, de exemplu în cazul acordurilor bilaterale, este puțin mai greu de imaginat. În ceea ce privește implementarea deciziilor organismelor de arbitraj, există proceduri de arbitraj pentru a asigura respectarea prevederilor tratatelor bilaterale internaționale, uh, rezultatul acestor proceduri de arbitraj sunt uh, obligatorii, în sensul că odată ce un astfel de proces a fost inițiat, rezultatele nu sunt opționale. Statele sunt obligate să recunoască. Știm că sistemul juridic uh, național însă nu prevede punerea în aplicare sau obligarea punerii în aplicare a acestor rezultate. În ceea ce privește sănătatea umană și animală, aceste subiecte, din punctul nostru de vedere, eh, merg puțin dincolo de domeniul de aplicare al acestei preocupări de abordare a standardelor de mediu în acorduri internaționale. Există o legătură între acestea, dar sănătatea umană și sănătatea animală sunt de regulă abordate în mod independent, autonom și Uniunea Europeană are standarde foarte ridicate în acest domeniu. Și abordarea noastră este să ne garantăm posibilitatea de a continua să aplicăm aceste standarde și în acorduri comerciale internaționale, ceea ce înseamnă că bunurile sau serviciile, dacă e cazul internaționale, trebuie să se conformeze la standardele noastre. Așa stau lucrurile în ceea ce privește sănătatea umană și animală. În ceea ce privește standardele de mediu, e o altă chestiune care are alte implicații comerciale și de aceea Comisia a implicat-o în acest document referitor la acordurile comerciale internaționale. Sanchez. Mulțumesc foarte mult, domnule portela Sanchez. Are cuvântul acum în final Thomas Ulma. Mulțumesc încă o dată, domnule președinte. Vreau să mai clarific anumite lucruri, dar o voi face pe cale de amendament. Nu trebuie să mai spun multe despre punctele care s-au discutat. La punctul 4 este foarte clar că e vorba de standarde de mediu. Punctul 6 trebuie reformulat în ceea ce privește sistemul de preferințe. La punctul 9, măsurile și sancțiunile nu voi mai lista acum uh, propunerea mea. Mi se pare absolut necesar să fim nu numai activ în ceea ce privește supravegherea, ci să avem și un catalog de supraveghere pentru a putea cu adevărat îndeplini această sarcină. Având în vedere timpul foarte scurt, nu am uh, dat un aviz uh, punctual pe, cu privire la comercializarea cu emisii. În orice caz, încercăm să tratăm și această problemă pe cât se poate în acest raport de inițiativă. Mă bucur foarte mult de amendamentele care vor intra în curând și vă mulțumesc. Ja, vielen herzlichen Dank. Mulțumesc, domnule Ulmer. Data de depunere a amendamentelor este 18 martie la ora 12 și votul va avea loc pe 27 martie în comisie. Pardon, aprilie, da, așa este, pentru că altfel n-am avea nicio ședință la care să votăm, da. Punctul 8 de pe ordinea de zi acum, directiva de informare a consumatorilor referitoare la produsele alimentare. Am dezbătut deja mult pe această temă. Mâine dimineață avem chiar votul pe acest raport. Dezbatere de astăzi este prevăzută pentru a vedea care sunt amendamentele de compromis. Nu trebuie să remăcinăm tot ce am discutat deja până acum. Avem o oră timp să facem acest lucru. Eu aș propune să nu vorbiți mai mult de 5 minute fiecare. Doamna Zomăr, Văd că este profund uh, implicat într-o discuție cu membrii secretariatului. Domnul Breyer a pregătit lista de votare în weekend cu 800 de amendamente. Aceasta este chiar o știință în sine. Vreau să vă mulțumesc dinainte pentru ordinea pe care ați făcut-o în aceste amendamente, pe care o vom putea admira mâine și vom putea vota pe baza acestei liste. Bun, să nu mai prelungim acum discursul. Doamna Zomăr are 5 minute acum, dau drumul la cronometru, după aceea raportorul din umbră 5 minute și după aceea dezbatere. Doamna Zomăr, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Într-adevăr, am lucrat 24 de ore din 24 aproape în acest weekend. Mulțumesc foarte mult secretariatului că s-a putut acest lucru. Acesta este și motivul pentru care avem acum lista de votare de abia. Dar știm că așa se întâmplă și la alte dosare foarte importante ca acesta. Permiteți-mi să încep în felul următor. Dragi colegi, vă rog, gândiți-vă întotdeauna și câteodată îmi lipsește acest lucru la amendamente, faptul că acest uh, proiect de regulament uh, este destinat consumatorului pentru ca să oferim consumatorilor informații mai lizibile și mai clare cu privire la alimentele pe care le consumă. Însă această propunere de regulament trebuie să țină cont și de piața internă, deci de cealaltă parte. Trebuie să ofere securitate juridică, trebuie să însemne o reducere a birocratiei pentru industria alimentară. Deci gândiți-vă și mâine când votăm că trebuie să facem bine ambelor părți implicate în această procedură. Care este situația actuală? Există foarte puține posibilități de compromis, există păreri diferite care se contrazic în acest dosar, însă suntem împreună acum și putem să ne punem de acord în ceea ce privește lizibilitatea în loc de fontul de 3 mm, să ne să folosim propunerea comisiei cu privire la caractere uh, în ceea ce privește articolul 7, nimeni nu dorește să inducă în eroare consumatorul. Aici văd că am reușit să ne apropiem foarte mult în opiniile noastre. Însă, la alte puncte, n-am reușit să găsim o apropiere între noi. Există foarte multe idei diferite în ceea ce privește proveniența alimentelor. Unii doresc o definire, de exemplu, a provenienței cărnii, pe baza regulamentelor care există deja pentru carne. Toate celelalte produse agricole um, trebuie de asemenea stabilite în ceea ce privește ingredientul de bază sau la produsele prelucrate, de asemenea, trebuie dată o proveniență, spun unii. Eu nu am nimic împotriva acestei proveniențe, dar nu știu dacă este neapărat în interesul consumatorului. Există un studiu făcut de FSA din Marea Britanie care spune că 10% din consumatori arată interes pentru proveniența alimentelor pe care le consumă. Cu toate acestea, aș vrea să ofer această informație consumatorului, însă eu recomand ca în loc să introducem în această propunere de regulament că este obligatorie o proveniență, proveniență pentru toate ingredientele, să facem mai întâi un studiu din impact prin comisie, dacă se poate, tehnic, așa ceva, pentru ca să vedem care sunt dificultățile cu care ne vom confrunta în ceea ce privește materiile prime și uh, ingredientele principale dintr-un aliment. Aș vrea să vă rog să mă susțineți în această idee și v-aș ruga, în primul rând, să facem un studiu de impact. Deci puteți să ne spuneți, vă rog, dacă se poate acest lucru sau nu. Dorim o legislație care să funcționeze după aceea, nu? Acesta este scopul. Există, de asemenea, păreri divergente cu privire la uh, sistemele naționale de uh, etichetare, Comisia dorește să lase la îndemâna statelor membre să nu um, oblige însă să se folosească etichetare națională. Mie însă mi-e foarte teamă că acest lucru merge împotriva intereselor um, pieței interne. Vom avea 27 de sisteme de etichetare diferite, probabil, în Uniunea Europeană, care din punct de vedere juridic nu ar fi obligatorii, dar care în statul respectiv ar intra, bineînțeles, în uh, obligativitatea să zicem, factuală a industriei alimentare. IMCO și AGRI, celelalte comisii, au constatat de asemenea această contradicție și și-au exprimat uh, respingerea față de așa numitele national schemes, scheme naționale. Un alt punct important al acestei uh, regulament este ca elementele, ca produsele neambalate, cum ar fi, de exemplu, produsele de băcănie sau uh, produsele de carne, care se vând, de exemplu, la tarabe, fără să fie ambalate, să fie și ele reglementate. Există foarte multe um, aspecte însă care împiedică ca acestea să fie bine etichetate, etichetate cu aceleași detalii ca și în celelalte produse. Cine a citit amendamentele știe că propun să încercăm să facem o altă reglementare printr-o discuție cu uh, vânzătorii, prin informații care se găsesc la fața locului sau, bineînțeles, prin în restaurante, de exemplu, în listele de, um, în meniuri. Să nu uităm că există și problema restaurantelor, pentru că dacă avem, dacă introducem această obligație, nu vom mai avea decât mâncare probabil congelată în restaurante, pentru ca toată lumea să se poată conforma la aceste cerințe și nu dorim să nivelăm specialitățile noastre, produsele noastre regionale în așa hal încât să nu putem să mai ne bucurăm de tradiționalitatea lor. Sper că suntem de acord. Mai există un anumit, o anumită excepție în ceea ce privește um, cadourile, pentru că nu dorim ca pe ambalaj să avem uh, de exemplu, o listă de ingrediente, de exemplu, de ziua mamei. Știu că, de exemplu, dacă vreau să-i ofer mamei mele o cutie de bomboane, dacă pe prima pagină, pe, pe cutie, practic ea o să vadă câte calorii va mânca, atunci lucrurile sunt, uh, nu mai sunt atât de plăcute cum erau înainte. De asemenea, propun să eliminăm profilele de nutrienți uh, din schema de sănătate. Știm că acestea erau parte a regulamentului uh, de, cu privire la alimente, însă multe din aceste profile sunt deja depășite din cauza că vom decide o nouă reglementare. Pe de altă parte, schemele de nutrienți nu au fost încă publicate până acum. Comisia se obligase să publice acum un an după publicarea primei uh, primului regulament și nu a făcut acest lucru. Nu a fost posibil să publice acest document pentru că acest concept de fapt fapt, nu poate să fie aplicat în viața de zi cu zi. De asemenea, la aceasta se adaugă Comisia a răspuns la unele din întrebările noastre, spunând că existența profilelor de nutrienți uh, ar împiedica o etichetare corectă a alimentelor, pentru că nu s-ar mai putea permite decât culoarea verde. Eu plec de la premiza și termin imediat că eliminarea acestor um, scheme de nutrienți, conformitate cu directiva, regulamentul pe care îl avem acum în vigoare, este posibilă și vreau să vă rog să mă susțineți pentru a elimina, în fine, acest concept absolut, in, absolut absurd. Eu nu sunt pentru o um, semnalizare de tip semafor, pentru că consider că, mai ales pentru ingredientele de bază, acest lucru nu ar putea fi fezabil, se vor uh, favoriza alimentele și alimentele uh, care sunt nu neapărat cele mai uh, sănătoase. În orice caz, știu că pe această problemă avem încă pe divergente, deci va trebui să votăm, probabil, să vedem care e majoritatea. Mulțumesc! Zoma. Mulțumesc mult, doamnă Zoma. Trecem acum la raportorii din umbră, care um, sunt din partea lui grupului S&D, Glenis Wilmot. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am uh, discutat de multe ori această chestiune. Nu vreau să intru din nou în aceste discuții pe care le-am avut de atâtea ori, dar uh, am ținut cont de îngrijorările exprimate în tot acest timp și uh, am propus amendamente consolidate alături de grupuri. Primul amendament consolidat despre care vreau să vorbesc se referă la țara de origine. Este vorba de amendamentul consolidat 2. Această abordare este mult mai practică decât amendamentele, alte amendamente înaintate. Aici este vorba despre proveniență obligatorie pentru produse din carne, din carne de pui, fructe și legume proaspete și câte, alte câteva elemente. Carnea de pui și carnea de vită deja există această obligativitate. Iar pentru producătorii care spun că acest lucru este prea nevoios, prea greu, fiindcă au prea multe prea multe surse, atunci eh, pot, ei pot să înscrie proveniență nespecificată. Celălalt amendament consolidat se referă la formulele de exprimare a informațiilor nutriționale. Acest lucru nu se va aplica, așa cum s-a spus adesea, eh, nu se va aplica produselor de planificație, laptelui, eh, sucurilor de fructe și Um, a altor produse de acest fel se va aplica doar, um, doar alimentelor um, uh, semipreparate. Aceasta este o modalitate mult mai, uh, mai bună, care ne permite mai mult progres. Aici ne vom ocupa de alimente cum ar fi lasagne și așa mai departe. La amendamentul de compromis nou am cerut comisiei să ne dea orientări pentru uh, dimensiuni realiste ale porților, Uh, asta după consultări cu grupurile de consumatori, de industrie și cu statele membre, pentru a uh, stabili și, um, um, și um, cantități de referință pentru nutrienți și așa mai departe, pentru că adesea se spune că acestea nu sunt prea practice. Deci am vrut noi uh, valori de referință care să țină cont recomandărilor de la EFSA și a cercetărilor cercet judecătorilor independenți. Vreau să spun și uh, colegilor care nu sunt de acord cu aceste informații obligatorii să, mm, să faceți în așa fel încât să se poată continua cu sistemele naționale pentru a nu permite unor state membre să nu aibă aceste informații înscrise în momentul în care spunem că acestea nu ar trebui să fie obligatorii. Iar uh, în cele din urmă, în ceea ce privește Eh, faptul că consumatorii doresc informații privind de țara de origine, privind eh, valorile nutriționale, iar eh, organizațiile de sănătate spun că aceste informații sunt foarte importante în ceea ce privește cazuri de obezitate, de boli de inimă, diabet și așa mai departe. Și dacă dorim într-adevăr să luptăm, să combatem astfel de boli, ar trebui să avem foarte clare informațiile pe care le doresc consumatorii pentru a putea face alegeri sănătoase pentru ei și familiile lor. S-a făcut un lobby intens din partea industriei au fost uh, duși, uh, am fost duși la, uh, am fost scoși la restaurant și am mâncat și așa mai departe. De vreau să vă spun când luați o hotărâre privind uh, aceste informații, să vă gândiți dacă nu cumva plecați urechea doar la lobby-ul făcut. Până la urmă, uh, trebuie să ne gândim că noi trebuie să ținem cont de informațiile pe care ne cer consumatorii, pe care le, ne cer experții din uh, domeniul sănătății și al alimentației. Rolul nostru este să ne asigurăm că informațiile, că dacă aceste informații sunt folositoare consumatorilor pentru a face o alegere în, în, în deplină cunoștință de cauză, atunci pe ei ar trebui să-i ascultăm și nu pe lobbyiști. Vă mulțumesc. Perfect in time. Danke. Mulțumesc foarte mult, v-ați respectat foarte bine timpul. Domnul Gerbrandi are cuvântul acum. Eh, heel lang maken, want we hebben uh, hier vaker over gesproken. Mulțumesc, domnule președinte. Nu o să vorbesc prea mult, pentru că am vorbit foarte mult deja despre acest subiect. Ceea ce m-a frapat în ultimele luni este, cum să vă spun, faptul că părerile diferiților colegi nu s-au schimbat prea mult în ultima vreme, deci nu trebuie să mai repetăm încă o dată poziția fiecăruia. Să o spunem însă altfel mai degrabă. Este bine că pe anumite teme s-au înaintat așa numitele amendamente consolidate, pentru că aceasta va facilita cu siguranță votul de mâine și îl va accelera. Însă eu nu cred că ne-am apropiat cu adevărat în pozițiile noastre. Sunt absolut convins că, de fapt, activitatea dificilă va începe mâine după votare. Și mi-ar părea foarte bine dacă, după vot, am reușit eventual să găsim compromisuri adevărate – și să ne punem de acord pe ele. Am consultat atât uh, organizațiile industriei sau de consumatori, dacă n-ar vrea să se așeze cu noi la masă pentru a discuta cu adevărat concret despre aceste teme. Pentru că dacă noi nu reușim să ne distanțăm eventual de părerile noastre bine definite, poate că ar putea ei să ne ajute să ne decidem. Aceasta ar da poate și o dimensiune nouă politicii europene și de, luării de decizie. Mâine la vot, așadar, Cred că trebuie să votăm o serie foarte lungă de amendamente și după aceea abia începe cu adevărat activitatea noastră grea. Mhm, bun, spune președintele, se pare că acum o să începem mai cu adevărat cu munca după ce votăm și vom continua cu acest subiect. Din partea celorlaltor grupuri politice nu avem raportor din umbră, dar poate oricine să ia cuvântul dacă dorește. Dacă văd corect, există eventual o apropiere numai la lizibilitate și la uh, împiedicarea inducerii în eroare a consumatorului, ceea ce nu este mult având în vedere acest dosar. Restul au rămas teme disputate, ceea ce nu este foarte bine. Dar așa e în viață, nu se ajunge neapărat întotdeauna la un acord. Am mai multe persoane pe lista de vorbitori. Doamna Iolanda Himner are cuvântul întâi. Hübner, mă scuzați. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-l felicit pe raportor, pentru că acest subiect este foarte dificil și numele, numărul de amendamente arată foarte clar că este un subiect foarte greu. Avem peste 800 de amendamente și aceasta nu este un lucru obișnuit. În ceea ce privește regulamentul, nu este neapărat important pentru populația europeană, ci este important informația pe care o vom transmite prin acest regulament informația trebuie să fie pertinentă. Nu trebuie să depășească însă să pună în umbră mesajul principal. Toate comentariile care s-au făcut sunt destul de raționale și amendamentele la fel. Amendamentul 162 însă trebuie să, de, să dispară, după părerea mea. Acesta este un amendament care vorbește de profilurile de nutrienți, care nu face decât să transforme informația într-una obscură și mult prea încărcată pentru consumator. Aceasta ar crea chiar uh, discriminare față de anumite tipuri de alimente, ceea ce nu este bine. Nu cred că într-un regulament un astfel de articol ar avea ce căuta. Și în plus nu are nicio legătură cu nicio formă de lobby din partea industriei de prelucrare nici formularea nu are vreo explicație din acest gen. Însă există anumite fraze care deja clarifică situația în ceea ce privește informarea. Consumatorii trebuie să fie informați cu privire la valoarea nutrițională. Există așa numitul coeficient GDA cu privire la uh, cantitatea maximă permisă de nutrienți pe zi. Și este important pentru consumator să primească informații pentru a putea lua decizii și pentru experți care să își baseze politica alimentară pe aceste informații. Dacă dorim, deci, să schimbăm ceva, trebuie să punem accentul pe educare, pe o sănătate potrivită. Nu cred că a da informațiile necesare cu privire la nutrienți înseamnă să ținem cont de sănătate însă, pentru că nu numai sarea și zahărul sunt alimente periculoase, ci, de exemplu, și felul în care este organizată schema nutrițională, felul în care obișnuim să mâncăm. Deci eu propun să eliminăm amendamentul 162. Mulțumesc, spune președintele. Eu acum recomand trei minute pentru fiecare vorbitor. Peter Lize are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc doamnei raportor și pentru colaboratorii dumneai, pentru că această muncă a fost într-adevăr excepțională. O muncă, de fapt, care a durat un an și jumătate și mai ales în ultimele zile a fost foarte intensă. Vreau să fac două remarci. În primul rând, indiferent ce vom decide mâine sau la sfârșitul acestei proceduri, uh, consumatorul va primi mai multe informații despre alimente decât până acum. Până acum aveam într-adevăr sisteme bazate pe voluntariat care au fost introduse de anumite companii, câteodată cu susținerea autorităților, câteodată pur și simplu de capul lor, dar nu aveam nici o obligativitate de etichetare pe fața cutiei, de exemplu, cu privire la valoarea energetică. Și acest lucru se va introduce acum prin noul document. Nu este vorba de ceea ce respingem, ci este vorba de faptul că avem nevoie de o politică de informare mult mai bună pentru consumator. Al doilea element pe care l-a menționat deja colega mea, doamna Sommer, mi se pare foarte important. Prea des avem firme mari, cum ar fi Ferrero sau Nestle, care, la care ne gândim atunci când discutăm despre produsele alimentare, dar sunt foarte multe firme mici care sunt și ele în acest uh, business și la ele trebuie să ne gândim, mai ales când e vorba de produsele, de, uh, produsele care sunt, uh, de exemplu, tradiționale. Și aș vrea să susținem uh, raportoarea în acest domeniu. Mulțumesc. Crista Clasa, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu suntem la începutul acestei discuții, ci mai degrabă în mijlocul discuției și sperăm că după vot să avem o pauză de respiro și îmi doresc ca mâine să nu ridicăm degetul, ci sper să la vot și sper pur și simplu să se vadă foarte clar uh, care este linia în care, pe care vrem să o urmăm. Peter Lize are dreptate. Trebuie să impunem anumite chestiuni care ar îmbunătăți, îmbunătăți lucrurile pentru consumatori. S-a discutat foarte mult despre acest subiect și știm exact care este poziția fiecăruia. Două amendamente însă m-au frapat, pe care aș vrea să le discutăm, dacă se poate. E vorba de tratarea în suprafață a fructelor și legumelor. Avem directiva pentru pesticide și știm că există o reglementare foarte strictă la pesticide, ce substanțe sunt permise și care nu o etichetă um, care spune că a fost tratat uh, la suprafață un fruct nu este neapărat uh, valoroasă, pentru că nu prea înțelege consumatorul ce se întâmplă. Ceea ce a fost folosit pentru tratarea fructului respectiv trebuie mai degrabă să fie clar explicitat că nu este un lucru care este nociv pentru sănătate. Eu zic că trebuie să folosim acele informații care sunt pertinente pentru consumator, să nu inducem consumatorul în eroare, să-l informăm corect despre ce s-a întâmplat cu diferitele produse. Un astfel de tratament se aplică câteodată fructelor pentru ca să le protejăm și pentru a combate micotoxinele care ar putea intra în fruct și acestea sunt și ele la rândul lor foarte periculoase. Deci dacă spunem apoi că elementul a fost tratat, poate că induce în eroare consumatorul. Eticheta este totuși un spațiu limitat. Vreau doar să vă atrag atenția asupra acestor amendamente. Eu zic că nu avem nevoie de nicio etichetare pentru uh, tratarea la suprafață. Care sunt aceste amendamente? Vă rog, spune președintele, 71 și 285. Mulțumesc. Horst Schnellhardt are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că putem să felicităm raportoarea pentru că a lucrat foarte mult la acest document și, într-adevăr, se poate regăsi o linie directoare în acest raport. Mâine, când votăm, trebuie să ne gândim că avem o răspundere foarte mare. Mâine, Europa se va uita la această comisie. Am mai trăit acest lucru, de exemplu, pe, călător, pe drumul până aici și când am, când, am, când am vizitat alte țări pe această temă, am văzut că interesul este mare. Nu trebuie să procedăm aici ca și cum noi am vrea să obligăm Consiliul într-o anumită direcție, prin anumite cerințe exagerate, ci trebuie să lansez un apel că e vorba de lucruri raționale, nu e vorba de dogmă, nu e vorba de ideologie, este vorba pur și simplu de o informare corectă a consumatorului pentru ca acesta să poată să combată obezitatea pe care atât de mult o uh, sancționăm prin diferite dezbateri pe care le organizăm la nivelul Europei. În ceea ce privește proveniența produselor, mi-e teamă că introducem un protecționism aceasta nu este compatibil cu piața internă. Mi se pare foarte periculos dacă obligăm acum indicați, să se impună indicații cu privire la originea produselor, deci mie nu mi se pare un element important. De asemenea, am văzut ce s-a întâmplat la, când am discutat despre igiena alimentelor. Problemele cele mai mari nu apar la întreprinderile mari, bineînțeles, ci exact la întreprinderile care de fapt, constau în diversitatea Europei, micile întreprinderi. Aceștia sunt cei care au problema cu legislația pe care o e, legiferăm noi. Eu zic că trebuie să fim mult mai generoși în acordarea de excepții și, de exemplu, pentru carnea neambalată sau pentru produsele de băcănie, așa cum îmi spunea și colega mea. Am și câteva probleme cu etichetarea cărnii știu că această problemă are și aspecte religioase și că poate fi abuzată, nu trebuie însă prin etichetarea produselor noastre să încercăm să influențăm alte domenii. Cred că aici celelalte domenii care sunt congruente ar trebui să ia o decizie și nu noi trebuie să luăm decizie în acest domeniu. Mulțumesc. Care sunt aceste amendamente? Întreabă președintele. Bun, dacă nu știți, nu-i nimic. 177 se pare. Bun. Pilar Ayuso are cuvântul acum. Sí, muchas gracias, señor presidente. Lo primero... Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate, aș dori să o felicit pe doamna raportor pentru activitatea sa. Uh, sunt de acord cu sistemul semaforului, cu indicarea originii, cu toate informațiile care sunt prevăzute acolo. Sunt în totalitate de acord, doamnă Somers, însă aș vrea să subliniez câteva aspecte. În primul rând, la capitolul 6, dispozițiile naționale, și la fel și capitolul 7, contravin oarecum ideii de armonizare. Uh, după părerea mea, trebuie eliminate. Dacă dorim să avem o armonizare echilibrată, nu putem permite existența unor sisteme naționale pentru etichetare. Apoi, în ceea ce privește formularea referitoare la etichetare. Articolul 16 din Directiva 2013 a fost aplicat până în prezent fără probleme și credem că este suficient. Comisia și Consiliul consideră că această dispoziție este insuficientă, dar eu cred că trebuie păstrată ca atare. În ceea ce privește etichetarea băuturilor spiritoase și alcoolice, există un regulament privind etichetarea care este complet, după părerea mea, și ar trebui să lăsăm așa cum este. În ceea ce privește băuturile uh, alcopops, amendamentul adoptat în IMCO este perfect, după părerea mea. Ar trebui să fie enumerate ingredientele, dar să nu existe și informații nutriționale privind uh, aceste băuturi pe etichetă. Trebuie să protejăm companiile care sunt active în acest domeniu pentru a ne asigura continuă să fie competitive. Mulțumesc! Mulțumesc, Ania Weisgerber, are cuvântul. Mulțumesc. Vreau să o felicit și eu pe raportoare pentru acest dosar atât de complex. Raportul este excelent și cred că oferă și o linie de comportament pentru toată lumea. Trebuie însă să fie clar că mâine trebuie să adoptăm un lucru care să fie bun pentru consumatori. E vorba de a transforma consumatorul într-un actor uh, conștient prin indicațiile pe care îi le dăm, prin obligativitatea de a indica, de exemplu, nutrienții sau informațiile despre acizii saturați și așa mai departe, să-i oferim așadar consumatorului destule instrumente pentru ca să înțeleagă ce consumă. Eu cred că acesta este un progres enorm pentru consumator și aceasta va duce și la o decizie conștientă a consumatorilor, o decizie de cumpărare foarte conștientă și de a transformarea lui într-un actor important. Um, la amendamentele pentru îmbunătățirea lizibilității care au fost înaintate de către mai mulți. Cred că soluțiile care se propun uh, în amendamentele de compromis sunt foarte bune sau în amendamentele consolidate. Vreau să subliniez ce au mai spus și alți colegi. Trebuie să fie aceste texte, trebuie să fie și un ajutor pentru întreprinderile mici care nu au produse preambalate și Accentul trebuie pus pe o temă care mi se pare foarte importantă. Este vorba de o mai bună etichetare a imitațiilor de alimente. Acest lucru s-a discutat și în um, IMCO și la AGRI Cred că această temă trebuie neapărat să se bucure de o linie unitară prin toate grupurile politice. Toate grupurile au acceptat amendamentele pe care le-am înaintat eu și pe care le-a înaintat și doamna Sommer. A fost un vot în unanimitate chiar. E vorba de amendamentul 68 al raportoarei pentru o mai bună etichetare pe cutie pe partea din față, care a fost deja adoptat în IMCO, amendamentul 261, unde definim ce este o imitație de aliment amendamentul 271 care se regăsește în compromis cu privire la inducerea în eroare prin imagini și amendamentul 575 57, mă scuzați, care a fost adaptat de asemenea la IMCO. Vreau să vă rog, deci, să dezbatem această temă sau trebuie să fie foarte clar că noi, ca Parlament, trebuie să dăm un semnal foarte clar. Trebuie să găsim o majoritate în Consiliu. În momentul de față, numai Germania și Austria și Italia se ceartă pe această temă. Vreau să să cer colegilor din toate grupurile politice să încerce să facă mai multe pentru consumatorul uh, conștient și responsabil. Nu trebuie să inducem în eroare consumatorul. Trebuie să avem o etichetare foarte clară pentru imitațiile de produse, cum ar fi brânza sau șunca sau alte produse care, prin imagini, ar putea să inducă în eroare consumatorii. M-aș bucura foarte mult dacă colegii ar putea să ne susțină în această direcție. Mulțumesc! Mulțumesc! Ultimul vorbitor este a lui Peterle. Hvala lepa, gospod predsednik. Jaz sem vesel ambicije poročevalke. Mă bucur să văd că doamna raportor are ambiția de a nu se limita doar la bune intenții și apoi să aștepte ca poziția în care se regăsesc consumatorii să fie una și mai dură decât în uh, prezent. De aceea mă bucur că este respectat principiul proporționalității și, de asemenea, sunt încântat de faptul că nu vrem să creștem prea mult birocrația și că se iau în considerare tradițiile care există în domeniu, mai ales la nivelul IMM-urilor și a furnizorilor um, de produse alimentare de mici dimensiuni. Lucru de apreciat. Nu vreau să, clom- să complic viața doamnei raportor, însă uh, sunt apicultor și vreau să subliniez un aspect care ne preocupă pe noi. N-am reușit să mă descurc în tot acest document, în cel puțin am găsit nimic referitor la miere. Cum stau lucrurile în acest sens? Dacă avem în vedere data de expirare marcată pe uh, recipientele de miere din întreaga Europa, vedem că variază de la un an la nelimitat. Variază de la un stat la altul și consumatorii sunt um, destul de confuzi în acest sens. Știm că în uh, mormintele faraonilor au găsit miere veche de mii de ani care încă mai putea fi consumată lucru care este în favoarea unei date de expirări uh, extinse, să spunem așa. Deci nu cred că ar trebui să punem data de expirare pe miere, fiindcă pentru miere efectiv nu există. Apoi, data producerii care este aceea, sezonul în care uh, albinele au făcut mierea respectivă, fiindcă atunci este data de producție efectivă, sau data la care a fost umplut borcanul și a ajuns pe uh, rafturi în magazine. Între cele două date ar putea să treacă un an, de exemplu. Și apoi există companii care cumpără miere la nivel mondial și um, uh, amestecă acea miere cu miere din țara lor și apoi spun că mierea respectivă vine vine dintr-o anumită țară. Cred că aici ar trebui reglementate lucrurile. Nu știu dacă se va putea în acest raport, însă aș vrea să știu, să-mi spuneți ce se întâmplă cu mierea. Mulțumesc! Na, so ein naturverbundener Mensch wie der Alu ist ce apropiat de natură sunteți, domnule Peterle, bineînțeles că trebuia să aveți uh, o specificitate pe care să vă concentrați. Probabil că mierea slovenă va fi bună și peste 2000 de ani. Nu știu dacă era comestibilă cu adevărat mierea care s-a găsit la faraon, dar se pare că a supraviețuit, ceea ce este interesant. Mai avem un oaspete din partea comisiei, domnul Putlid, și după aceea doamna, doamna Zomăr poate să răspundă la problema mierii. Domnule Putin, eu am o întrebare către dumneavoastră. S-a menționat de mai multe ori capitolul 6 și 7 prevederile naționale ample care ar putea fi posibile. Care este sistemul uh, armonizării prin uh, prevederi comuni uh, comunitare și ce se întâmplă cu cașcavalul, șvaițărul, de exemplu? Cum sunt compatibile aceste două aspecte? Vă rog. Oui, Monsieur le Président. Un grand merci de... Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Am ascultat toate propunerile care au fost făcute. Cu privire la diversele compromisuri, este clar că um, aceste amendamente reprezintă un adevărat șantier uriaș cu care nu, nu ne nu ne-am mai confruntat până acum. Înainte de a lua o poziție mai formală, Comisia ar dori să se pronunțe aici, înainte de, le, de plenară, privind uh, etichetarea uh, pe partea din uh, față. Uh, cred că nimeni nu a pus în întrebări această etichetare nutrițională și cred că putem să-i mulțumim doamnei uh, raportor și a celorlalți deputați care au recunoscut utilitatea acestei etichetări pe partea din față a ambalajului. În ceea ce privește sistemele naționale, vreau să vă spun că știți foarte bine că poziția Comisiei în acest sens uh, a fost tot timpul în sprijinul acestor sisteme naționale. Considerăm noi că este vorba aici de uh, o Um, evoluție treptată către o armonizare um, completă. În momentul studiilor de impact uh, am considerat că nu este binevenită impunerea unui sistem comunitar de informare a consumatorilor. Iată de ce am ales această opțiune a sistemelor naționale pe bază de voluntariat, care, bineînțeles, pot să difere de la un stat membru la altul acesta este principiul subsidiarității până la urmă, dar după un anumit număr de ani ar putea să apar, să zicem, câteva, două, trei sisteme uh, iar uh, mai apoi am putea ajunge la un sistem comunitar. Dar, între timp, acum, de pildă, aceste sisteme naționale, după părerea Comisiei, uh, sunt de preferat. În ceea ce privește lizibilitatea, am avut aici o dezbatere înflăcărată, după cum știți, și în uh, sânul Consiliului, dar și la alte comisii. Noi suntem de părere că o simplă definiție a lizibilității nu este suficientă. Iată de ce noi dorim uh, aici o dimensiune a caracterelor. Bineînțeles, putem să um, facem propuneri cu privire la dimensiunea caracterelor, așa cum a făcut Consiliul, putem să mai discutăm, dar dorim ca uh, lucrurile să fie limpede pentru ca uh, industria să poată ști foarte bine la ce, să se, la ce se așteaptă, la ce trebuie să se aștepte și ce standarde trebuie să respecte în momentul imprimării etichetelor. În ceea ce privește originea, proveniența, vă spun uh, foarte clar că pentru noi este mult mai important să ne asigurăm că informațiile voluntare pe, în ceea ce privește proveniența nu înșală consumatorii și că, bineînțeles, vom uh, um, ne interesează foarte mult votul comisiei dumneavoastră și votul final al Parlamentului, dat fiind că această problemă a etichetării provenienței, a originii, trebuie să fie discutată și cu colegii noștri de la Direcția Generală pentru Agricultură, care, după cum știți, au publicat o carte verde privind această chestiune și Bineînțeles, um, o să studiem cu mare interes rezultatul votului dumneavoastră. S-a vorbit aici uh, Eh, și despre fraudele, despre produsele imitații. Suntem de părere că mm, arsenalul juridic de care beneficiem la ora actuală ne permite, mm, printr-o aplicație corectă de către autoritățile naționale de control eh, din statele membre, să mm, combatem în mod activ aceste cazuri de fraudă, aceste produse imitații care încearcă să înșele consumatorii um, încercând uh, să um, le vândă o brânză vegetală ca fiind uh, brânza adevărată. Fie că este vorba de directiva noastră mai veche privind etichetarea sau fie că este vorba de regulile generale în ceea ce privește um, combaterea înșelării consumatorilor. sunt în depărere că autoritățile naționale de control care vor să combată aceste produse de fraudă au la dispoziție toate mecanismele juridice pentru a putea să pună capăt acestor înșelătorii um, pe care, bineînțeles, și noi dorim să le stopăm. În ceea ce privește mierea, vreau să vă reamintesc că legislația nu impune o dată de expirare pentru fiecare produs. Aici producătorii stabilesc um, data limită de consum a produselor pe care le fabrică. Uh, aceasta este răspunderea lor după efectuarea unor studii de durabilitate. Iată deci, fiecare producător și aici este vorba de producătorii de, meri, de miere, dar și pentru producătorii de iaurt, carne, cârnați și așa mai departe. Fiecare producător are libertatea ca în funcție în funcție de studiile de durabilitate pe care le-a efectuat, să pună ca dată de valabilitate un an, doi ani, trei, cinci, nu știu dacă putem să mergem chiar până la faraoni, dar nu avem niciun text legislativ care să stabilească durata exactă de valabilitatea unui produs. Fiecare producător, fiecare sector industrial, și aici vorbim despre producătorii de miere, trebuie să aibă această răspundere de a stabili o dată limită de consum, însă legislația trebuie spus că impune tuturor producătorilor de produse alimentare preambalate um, inscripționarea acestei date de valabilitate pe produs. În ceea ce privește acum um, etichetarea uh, orizontală a produselor. Uh, În ceea ce privește dispozițiile naționale, aici avem uh, proceduri de armonizare prevăzute în acest sens, uh, care impun uh, condiții foarte stricte cu privire la sănătatea consumatorilor. Dar uh, și dacă eliminăm acest capitol, statele membre vor putea uh, Uh, face acest lucru prin intermediul altei proceduri pe care noi uh, o numim directiva privind normele uh, tehnice 9834, care permite statelor membre să să um, înștiințeze aceste norme tehnice, iar acest lucru reprezintă un avantaj, fiindcă avem această procedură, dat fiind faptul că ne permite să avem o consultare amplă, nu neapărat a Comisiei, dar și cu celelalte statele membre, pentru a Uh, asta pentru a vă răspunde întrebării dumneavoastră, domnule președinte. În orice caz, trebuie spus că urmărim uh, cu atenție mm, votul dumneavoastră din comisie de mâine, fiindcă, bineînțeles, uh, acest vot, acest lucru este foarte important, dat fiind faptul că comisia dumneavoastră și doamna raportor este comisia cea mai vizată de acest document. Dar, în egală măsură, așa cum a spus și domnul comisar Dali în cadrul audierii domniei sale, dorim ca această legislație, dacă se va adopta, să poată permite consumatorilor să, să aibă cât mai multe informații privind produsul pe care dorește să-l cumpere. Poate că nu avem nevoie de toate informațiile disponibile, dar în funcție de interesele consumatorilor Uniunii Europene, noi dorim să uh, furnizăm uh, cetățenilor europeni cât mai multe informații pentru ca fiecare persoană să își aleagă produsele în funcție de nevoi. Bineînțeles, am vorbit și despre profilul nutrițional. Aici avem, aici există o legătură cu cu afirmațiile de sănătate și nutriționale făcute. Dorim aici ca Uh, consumatorii să nu fie înșelați de toate aceste informații și afirmații diferite. Aceasta este principala chestiune. Noi dorim o informare uh, cinstită și completă a consumatorilor. Dorim ca consumatorii să nu fie induși în eroare de uh, Uh, afirmații și interpretări uh, false care ar putea uh, să sublinieze un anumit aspect pozitiv, dar să ascundă anumite elemente negative ale acestor produse. Iată care este perspectiva acestei legislații, mai ales în ceea ce privește afirmațiile făcute pe produse și cu profilurile nutriționale. Vă mulțumesc, domnule președinte. Um, mulțumesc, domnule Pulet. S-a clarificat și problema mierii că nu vom mai avea o dată de expirare. Am mai auzit încă o dată tot ce era important de auzit astăzi. Doamna Zomar, cred că într-adevăr s-a spus totul. Mai doriți să mai luați cuvântul? Da? Scurt? Da. Vreau totuși să răspund la anumite aspecte. Stimate, do stimată doamnă Wilmot, Etichetarea de semafor nu se aplică decât la produsele prelucrate, așa a spus dumneavoastră. Pe de altă parte, este nevoie de o un sistem care să se poată aplica la toate produsele. Dumneavoastră, prin modelul semaforului, vreau să știu unde începe produsul prelucrat și unde se termină acesta. Nu se poate aplica, de exemplu, acest semafor la, mm, la alimentele primare și de aceea nici nu l-ați introdus în Marea Britanie în toate regiunile și așa va și rămâne. În orice caz, această discuție este una care se poartă poate un pic în Marea Britanie și în Germania, dar doar în anumite cercuri foarte de specialitate. Dar în Uniunea Europeană, în general, nu se discute despre acest subiect. Aș mai vrea să vă mai spun că am reproșați multor colegi și, și mie că încercăm să promovăm industria, că nu ascultăm decât de industrie și că îi susținem pe aceștia. Dar eu nu mai pot să aud de atâtea ori mi-ați spus această, acest reproș. Dacă dumneavoastră susțineți um, sistemul GDA um, care indică valoarea zilnică recomandată, nu știu dacă nu, de fapt, favorizați exact industria, de fapt industria în concernele mari, 20% și cei 80% care sunt de fapt IMM-urile sunt lăsate deoparte. Și chiar exact acum, prin propunerile pe care le faceți de etichetare, nu faceți decât să distrugeți locuri de muncă. Aș vrea ca să vă gândiți încă o dată, poate, la acest aspect. Apoi, în legătură cu Peter Lize și cu sutele de IMM-uri, nu sunt sute, ci sunt zeci de mii de IMM-uri în Uniunea Europeană. Acesta este, de fapt, sectorul alimentar. Și exact acolo se vor, uh, se concep și se produc uh, specialitățile și specificitățile regionale. Nu întotdeauna trebuie să ne gândim la concernele mari, la companiile cunoscute. În legătură cu ceea ce a propus Crista Clas, eu susțin aceste reguli pe care le-a propus. Produsul respectiv, care este, de exemplu, tratat de în suprafață, nu este distrus, avem valori limite care trebuie impuse și dacă mai oferim și informații pe această temă, nu cred că facem altceva decât să inducem în eroare consumatorul. Denumirea de origine, după cum a zis colegul nostru Schnellhardt, creează protecționism în statele membre această denumire de origine pe care o avem obligatorie acum pentru toate produsele. Da, și eu cred că, de fapt, limita între informația pentru consumator pe de-o parte și protecționism pe de altă parte este foarte periculoasă în ceea ce privește denumirea de origine. De aceea aș dori să avem întâi un studiu de impact. Și deci cred că trebuie să amânăm acest subiect. Aceasta ar fi, cred eu, singura cale realistă de a acționa. Și în legătură cu carnea uh, specifică anumitor religii, dar cred că aici trebuie să clarificăm lucrurile. Uh, raportul pe această temă a fost uh, tratat și în mandatul trecut. Eu am preluat amendamentele din raportul inițial, care, amendamente care veneau de la cei doi am raportori din umbră de la Verzi. Se spune, de exemplu, că acolo că carnea trebuie să vină, să fie să ofere, trebuie să se ofere informații despre carnea care vine, de exemplu, din um, abatoare în care nu se folosește anestezie. La evrei, de exemplu, nu se poate mânca uh, carnea, deci nu este kosher dacă, uh, car, dacă vita a fost uh, anesteziată înainte de um, tăiere și înainte de sacrificare. Deci trebuie pentru aceste grupuri de religioase să stabilim aceste informații. Uh, carnea care nu deține aceste informații, de exemplu, nu poate fi consumată de evrei. Carnea kosher devine de aceea foarte scumpă din acest motiv pentru evrei ortodoxi. N-aș vrea să fac nicio recomandare în acest domeniu pentru că cred că aceasta nu este de competența noastră. Din motivele, motive de protecție și bunăstare a animalelor sunt împotriva sacrificării animalelor fără anestezie, însă pot înțelege și argumentele religioase. Mi s-a spus însă că cineva care uh, sacrifică un animal după un rit ortodox trebuie să fie format timp de 8 ani înainte să poată să facă așa ceva. Să nu uităm, deci, mâine când votăm 177 despre ce este vorba, de fapt. În legătură cu băuturile alcoolice, eu zic să fim consecvenți și să exceptăm toate băuturile alcoolice. Ce facem cu alcopopsuri? Faptul că conțin alcool este, bineînțeles, deja o indicație obligatorie. Putem să mai trecem și informația despre nutrienți și calorii, dar oare ne ajută atât de mult aceste informații? Pentru că problema este mai ales la tineri și mi-e teamă că nu va fi foarte util dacă dăm aceste informații. Poate că de tocmai comisia ar trebui să facă mai întâi un studiu pe această temă să vadă în ce măsură băuturile alcoolice trebuie să fie supuse obligativității de etichetare. Da, în legătură cu imitațiile de alimente, am propus ca acestea să aibă o etichetare foarte clară, nu am nimic împotrivă, într-adevăr este o problemă reală, dar după cum a spus Comisia, trebuie să combatem imitațiile, eu cred că aceasta este un, o cale greșită. De ce să le combatem? Au același gust ca originalul, sunt cu siguranță mai ieftine decât originalul doar că fiecare consumator trebuie să știe ce a cumpărat. Despre asta este vorba. Nu este vorba să eliminăm anumite produse de pe piață, ci trebuie să spunem consumatorului, ai grijă, aceasta este o imitație, nu este de fapt originalul. Și apoi consumatorul poate decide dacă vrea sau nu să cumpere. Și mulți vor să cumpere după criteriul de buzunar. Încă ceva în legătură cu mărimea caracterelor, la conceptul de lizibilitate, nu putem să uh, eliminăm acest criteriu. Bineînțeles că nu putem să-l eliminăm, de aceea l-am și reluat în amendamentele consolidate. Dimensiunea caracterelor este un aspect important, un element care ține de lizibilitate, dar mai sunt și alte elemente care contribuie la acest factor. La miere, exceptarea mierii de la obligativitatea de a da o dată de expirare și de producere, poate că mai degrabă Consiliul de Miniștri ar trebui să decidă pe această temă. Eu personal sunt depășită de, această, de acest subiect, nu știu cât de mult durează un borcan de miere. Poate că nu este bine să lăsăm producătorii singuri în ceea ce privește stabilirea datelor de expirare. Eu zic că poate și aici am putea eventual pe alt uh, nivel să clarificăm lucrurile, să creăm o, regl- o reglementare pentru, de exemplu, apicultorii care fac acest lucru din hobby. Am uitat un lucru pe care vreau să spun la sfârșit. Există amendamente cu privire la etichetarea produselor cu conținut uh, modificat genetic. produse animale, când, de exemplu, animalul a mâncat uh, furaje modificate genetic, mie acest lucru nu mi se pare acceptabil, să introducem acest aspect în uh, proiectul de regulament. Avem un regulament cu privire la trasabilitatea organismelor modificate genetic, nu putem, deci, uh, să introducem acest subiect în raportul acesta. Vă mulțumesc mult pentru dezbatere, mulțumesc pentru aprecierile pe care le-am primit de la colegi. Aștept, bineînțeles, în continuare și critici, ca de obicei, de la partea cealaltă și permiteți-mi, vă rog, să-mi spun părerea foarte clar, pentru că am am ascultat foarte multe lucruri care câteodată sunt greu de ascultat. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc, doamne Zomar! Suntem acum la sfârșitul dezbaterii noastre de astăzi. Mâine dimineață vom avea votul. Vă rog să vă luați cartelele de vot la dumneavoastră și vom începe la ora 9. Ne vedem mâine dimineață. S-a încheiat ședința.